Chers collègues, je vous propose de reprendre. Euh, Colegi, haideți să reluăm lucrările. Continuăm așadar uh, să vedem care sunt liniile directoare în legătură cu politica de ocupare a forței de muncă la nivel de state membre și astăzi am prevăzut un schimb de opinii cu domnul Bruno Ochi, care este președinte președintele M IMCO, adică foarte pe românește Employment Committee, care cred că se traduce prin Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă, domnul Bruno Coche. După cum știți, acesta este organismul care, la nivelul Consiliului, pregătește deciziile din vederea Consiliului EPSCO, Consiliul pe probleme de chestiuni sociale, și care joacă un rol hotărător în legătură cu însuși conținutul amendamentelor și pozițiilor care sunt stabilite Uh, în mod definitiv la nivel de Consiliu. Vă mulțumesc de aceea că sunteți alături de noi și vă propun ca în urma unui exercițiu destul de obișnuit, o practică în această uh, adunare, să vă dau cuvântul timp de 10 minute în care o să vă rog să prezentați care este starea de spirit, să zicem, așa cum considerați noastră că se prezintă ea la Consiliu, după care o să avem o discuție și ca să vă simțiți în largul dumneavoastră și ca să știți cam ce părere au pe aici aici membrii comisiei, aș dori să vă spun că e o reală nemulțumire în rândul acestei comisii și, în general, în Parlament în legătură cu condițiile pentru anul acesta de adoptare a orientărilor generale și să vedem Până la urmă, ele sunt uh, principala modalitate de până la aplicarea strategiei 2020 și, deci, o modalitate de asumare a unui angajament deloc anodin în ceea ce privește scadențele politice, ar fi foarte importante. Iar în al doilea element este că, deși această adunare, și anume Parlamentul European, s-a zbătut foarte tare pentru ca marile mișcări economice și mari orientări economice și politice și orientările generale, linie directoare, să fie trecute în același document, pentru a fi literalmente linii de directoare integrate, de fapt, în baza comentelor comisiilor s-a ajuns, ca și la Consiliu de altfel, ca aceste orientări generale și linii directoare să fie împărțite între comisii și anul acesta, în mod foarte bizar, Comisia Economică și Monetară, Comisia Econ, a hotărât să nu adopte nicio rezoluție în legătură cu aceste orientări generale economice, motiv pentru care ne aflăm într-o uh, situație cel puțin complicată care ne obligă să vedem în ce mod putem adopta o serie de mesaje pentru a ne asigura faptul că dinamica acestor orientări este până la urmă cea corectă. Toate acestea într-un context în care spuneam totul gravitează în jurul strategiei 2020 și, în mod deosebit, obiectivul principal acela de reducere a sărăciei, care, în mod evident, face obiectul a nenumărate discuții în cadrul comitetului dumneavoastră și, în același timp, îi neliniștesc pe membrii acestei comisii care s-au pronunțat în cadrul rezoluției luna trecută, chiar uh, luna precedentă, luna aprilie, fiind foarte convinși de importanța acestui obiectiv și de nevoia ca acesta să rămână un obiectiv uh, tratat la nivel european uh, cu amploarea pe care o necesită. Bun, n-am de gând să mai zăbovesc foarte mult și timp de 10 minute vă dau cuvântul, după care o să uh, va, va trebui să răspundeți la mai multe întrebări. Bien, merci, la Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați invitat EMCO să prezinte aici uh, punctele sale de vedere și rezultatul discuțiilor în ceea ce privește această nouă strategie precum și noile orientări generale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, deoarece acestea vor fi prezentate ca tare în Consiliu. Acum, pentru a răspunde temelor dumneavoastră în legătură cu calendarul, mi se pare important să spun că, după părerea mea, la nivelul MCO, problema calendarului uh, este literalmente o problemă. Pe de parte, pentru că Strategia a apărut foarte târziu, propunerea comisiei a apărut foarte târziu, la începutul lunii martie, în vedere că strategia precedentă ajungea în acesta la scadență, era nevoie de o nouă strategie, deci nu putem rămâne așa în vid, trebuie să se iau hotărâri înaintea Consiliului din iunie. Deci, această propunere a venit exact înaintea Consiliului de primăvară, deci nu am reușit să discutăm înainte în ceea ce privește formările la nivel, uh, cursul de formare sectorială la nivelul Consiliului și, de asemenea, în timpul primăverii a apărut propunerea de orientări generale care face astăzi obiectul uh, uh, discuției noastre, care de asemenea a apărut foarte târziu, așa încât în cadrul EMCO, am discutat pe marginea acestor orientări generale, acestor linii directoare, până la urmă o singură dată. Mă rog, nu săptămâna trecută, ci cea dinainte s-a întâmplat acest lucru și cred că e corect să spunem că am avut cam o zi la dispoziție pentru a discuta aceste orientări generale, chiar dacă a existat o muncă de pregătire care s-a derulat pe subgrupe în cadrul acestei comisii de ocupare a forței de muncă și am tot discutat timp de vreo patru luni, dacă ne gândim la cât a durat toată discuția asupra acestor orientări generale, așa cum au fost ele reformulate în 2007. Deci, din punct de vedere al EMCO, timpul care s-a scurs a fost foarte scurt și am ajuns la un text consensual. Ceea ce produce efecte și mi se pare important să spun acest lucru, iar primul dintre aceste efecte are legătură cu diagnosticul stabilit în legătură cu eșecul strategiei de dinainte. Acest eșec a fost pus uh, în esență pe seama doi factori, în sensul că strategia nu a fost corect însușită și probabil că nici nu a fost foarte clară și foarte ușor de interpretat. E vorba de obiectivele propuse și modul în care a fost gestionată. Nu se poate spune că un calendar atât de restrâns ar permite o însușire corectă data aceasta. Asta ar fi un prim lucru. De asemenea, în momentul actual, tot ce ține de orientările generale și mă refer la programele naționale de reformă, la toate ambuteiajele, toate inițiativele prioritare și așa mai departe, trebuie să înțelegem foarte clar cum se articulează aceste chestiuni. Ele trebuie să fie discutate în abstracto. În orice caz, este un motiv de îngrijorare și în ceea ce privește claritatea inițiativelor noastre în ceea ce privește EMCO, pot să vă spun că aceste două chestiuni au uh, făcut ca, pe de-o parte, și aici vorbim de un element de context general, există literalmente o frustrare, o nemulțumire, n-am putut să discutăm așa cum și-ar fi dorit membrii. Ori din acest punct de vedere, în cadrul EMCO pot să vă spun că semăna cu operațiunea de poliție, deci se transforma în cu totul altceva decât o discuție pe e, eh, fond, pentru că nu aveam timp. Iată așadar care sunt elementele de ansamblu în legătură cu um, calendarul și consecințele foarte concrete. În legătură cu strategia și modul în care va interveni, care sunt instrumentele și cum se vor aplica. Ne-am consultat cu partenerii sociali, care, ceea ce reprezintă un aspect esențial, dacă ne gândim la faptul că partenerii sociali au avut o contribuție în strategia precedentă, recunoscută de toată lumea și ni s-a părut util, în vedere că, până la urmă, este și rostul EMCO, să aflăm și care este părerea lor. Și aș reține aici trei lucruri care au fost foarte bine reflectate, aș spune eu, în legătură cu rezultatul modificărilor făcute de uh, această uh, comisie. În primul rând, uh, pot să vă spun că partenerii sociali au insistat ca strategia să nu se refere strict la aspectele cu privire la cer de locuri de muncă, ci și oferta. Vorba de crearea de locuri de muncă de către întreprinderi și, în același timp, trebuia să ne folosim de niște instrumente uh, Uh, pentru a pune în practică o serie de politici care să creeze un locuri de muncă. Să, trebuie să avem foarte mare grijă la percepția pe care o are Comisia, pentru că acest lucru reprezintă o formă de detașare față de ceea ce uh, se manifestă la nivelul partenerilor social și trebuie să menținem mai corect autonomia lor în ceea ce privește negocierea salarială. Un al treilea punct l-a reprezentat flexicuritatea internă, așadar firește că în contextul crizei trimiterea a fost făcută în uh, esență la mecanismele de șomaj și de activitate parțială care au fost puse în aplicare în cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene Însă acest punct a fost uh, menționat și discutat pe larg și uh, chiar s-a exprimat dorința ca el să se reflecte într-o mai mare măsură la nivel de calitate a activității și a programului de lucru și așa mai departe. Deci un prim punct, spuneam, am ascultat pe partenerii sociali și am uh, ținut cont de dorințele lor. În ceea ce privește orientările generale propriu-zise, Așa cum apare și în avizul trimis EPSCO, aceste orientări generale reprezintă un obiectiv pe termen uh, lung, care trebuie să permită în același timp să ne ocupăm și de punerea în aplicare a politicilor pe termen scurt. Dar obiectivul EPSCO este, în esență, în ceea ce privește, mă rog, EMCO este să ia măsuri pentru ca rata de ocupare a forței de muncă să ajungă la 75% pe intervalul de vârstă 24-65 de ani până în 2020. Deci avem nevoie de instrumentele necesare pentru a ajunge la acest rezultat și ni s-a părut necesar nouă și altor state membre ca propunerea, așa cum a fost ea formulată de către comisie, să fie în ceea ce privește orientările generale să se concentreze pe formare, educație și combaterea sărăciei și să se orienteze mai clar către crearea de locuri de muncă și în același timp ca în cadrul orientării generale numărul 7, care se referă în esență la politicile privind crearea de locuri de muncă, instrumentele necesare, care dispăruseră în mod deosebit instrumentele financiare, care au legătură cu um, politica forței de muncă și care uh, și care în esență, au și ele nevoie toate stimulantele financiare și, așa cum au cerut de altfel și partenerii sociali, tot ce ține de eh, modul în care se formează salariile, ceea ce nu mai apare în eh, propunerea, în formularea propusă care a, a venit din partea comisiei. Așa încât o reorientare către crearea de locuri de muncă și o reintegrare în aceste orientări generale a instrumentelor care dispun de bugete esențiale și care permit să se creeze locuri de muncă, tocmai cum spuneam. Un al doilea lucru, așa cum au spus și partenerii sociali, și cred că multe dintre statele membre din cadrul MCO au fost de acord, s-a dorit uh, includerea unor mențiuni mai clare la crearea de locuri de muncă, deci la ofertă, prin intermediul stimulentelor acordate mediului de afaceri. Mă rog, aceste chestiuni au loc la modul general și e vorba de instrumente care să permită, spuneam, crearea de locuri de muncă și nu doar să se creeze locuri de muncă pe care oamenii să le ocupe pentru că n-au altceva mai bun. O a treia axă generală pe care au adoptat-o statele membre și în baza celor adoptate în cadrul Consiliului EPSCO se referă la egalitatea între bărbați și femei într-un mod sistematic. Deci, e vorba de o serie de mențiuni care trebuie să apară, inclusiv în dar și în conținutul acestor linii directoare și care au fost reintegrate și se referă la egalitatea între bărbați și femei. Și, în sfârșit, în mod foarte clar, deși, mă rog, la modul marginal, trebuie reincluse o serie de chestiuni care țin de calitatea locului de muncă, a muncii și așa mai departe, și o serie de chestiuni care țin de incluziunea socială în afara obiectivului de combatere a sărăciei, pentru că, din punctul nostru de vedere, se pune problema combaterii uh, sărăcii, reintegrându-i pe oameni pe piața forței de muncă și deoarece se consideră că în momentul în care ocupi un loc de muncă, sărăcia se va reduce, numai că reducerea sărăciei nu înseamnă neapărat că va fi atins un obiectiv uh, în sensul că nu se va asigura ocuparea de, a forței de muncă la un nivel mai ridicat. Practic, cei care participă la discuțiile MCO își dau seama că există această provocare de a uh, asigura, să spunem, un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, ceea ce necesită finanțare. Ideea este că aceste orientări generale, această orientare, cea cu numărul 10, nu trebuia să fie axată numai pe combaterea sărăciei, care este un obiectiv lăudabil în sine, ci această reducere a sărăciei presupunea integrarea pe piața forței de muncă a acelor oameni care nu își găsesc locul pe piața forței de muncă. Și la modul anecdotic s-a schimbat ceva în orientele generale, având în vedere timpul care a fost alocat. Vorba de orientarea numărul 7, aceasta a reprezentat esența discuțiilor noastre. De ce spunem acest lucru? Cred că acest lucru reflectă ceea ce propune această strategie prin comparație cu strategia de la Lisabona. Dacă ne uităm la strategia de la Lisabona, exista acolo o anumită orientare cu privire la formarea profesională care există în continuare. S-a mai mărit un pic pentru că sunt mai multe lucruri acolo. Mai există o orientare generală cu referire la uh, învățământ uh, orientat către piața forței de muncă și aceasta a crescut oarecum pentru că există acum mai multe prevederi prin comparație cu strategia precedentă. Pe de altă parte, reducerea strategiei uh, a avut loc la nivelul celor cinci orientări generale care privesc orientarea cu privire la forța de muncă. Din cinci a rămas una, așa încât a trebuit să facem o serie de alegeri mai ales că în ceea ce privește ceea ce exista, această menționare a flexicurității reprezintă un volum mult mai semnificativ față de propunerea precedentă în acea orientare generală care fusese adoptată în cadrul EMCO. Ceea ce înseamnă că au avut foarte multe discuții, au avut foarte multe discuții în legătură cu această problemă. Avem impresia că, mă rog, e un pic mai slabă față de strategia precedentă și că s-a eliminat prea mult, iar statele membre au subliniat această îngrijorare. Deci nu se interzice nimic, dar măcar au zis ele, statele membre, să le se dea voie să facă ce făceau și până acum. Cred că acest lucru a însuflețit, să zicem, toate mențiunile care au fost incluse în aceste linii directoare, mai multe locuri de muncă, o mai mare implicare și cantități mai mari de stimulente și și o serie de stimulente care să țină cont de productivitate și în același timp de politicile active de pe piața forței de muncă pentru cei care uh, nu au locuri de muncă sau care beneficiază de ajutorul de șomaj. În ceea ce privește orientările generale cu privire la formarea pentru întreaga durata vieții sau învățământ și așa mai departe, au fost acceptate propunele din partea Comitetului de Învățământ, Comisiei de Învățământ, însă ideea era să se includă din nou o mai mare atenție acordată pentru integrarea pe piața forței de muncă și pentru gestionarea carierelor celor care au deja un loc de muncă. Un alt aspect foarte important în discuție l-a reprezentat orientarea generală numărul 10, în sensul în care această orientare era un fel de reacție la clauza socială din tratat și care, din punct de vedere al temeiului legal existent, un temei care face referire deci la ocuparea forței de muncă, aceste aspecte care țin de incluziunea socială trebuiau să fie orientate pentru a integra pe oameni pe piața forței de muncă. Deci, propunerea care a fost formulată începe cu tot felul de observații preliminare care urmăresc să facă din uh, ocuparea forței de muncă un obiectiv de bază al protecției sociale și al dezvoltării sociale. Iar, la modul general, propunerea de formulare urmărește să elimine politicile despre care se consideră că nu au deloc legătură cu aceste politici privind ocuparea forței de muncă și care cu greu ar putea fi corelate cu un obiectiv în acest sens și această formulare permite ca ceea ce s-a câștigat înainte în legătură cu activarea acestor mecanisme și care prezintă o serie de stimulente pentru uh, locurile de muncă și alte forme de protecție socială să se poată păstra și în lectura și în interpretarea dată pentru această orientare generală. Bun. Deci ne-am pus de acord în legătură cu o formulare completă a acestor orientări generale, însă am lăsat Consiliului spre discuție formularea obiectivelor, mai ales în materie de învățământ și de lupta împotriva sărăciei, care nu au fost definite în mod complet de Consiliul de Primăvară și, deci, sunt singur element, această orientare numărul 6, care nu a făcut obiectul unui acord în cadrul MCO, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată pentru orientele generale. Bun, iată ce am avut eu de spus cu titlu introductiv și pot să vă răspund la întrebări dacă doriți. Mulțumesc! Și o să dau cuvântul raportorului nostru, domnului Ciaba Ori și apoi doamna Ștandru. Domnul Ciaba Ori. Să se chimă. Dacă, mersi. Uh, igen, köszönöm szót, elnök asszony. Uh, igyekszem... Mulțumesc, doamna președinte. O să încerc să rezum pe scurt ceea ce am de spus și uh, voi uh, asculta și comentariile dumneavoastră. Înțeleg că Parlamentul și Consiliul uh, urmează căi diferite în acest moment și nu dorim să uh, luăm o cale greșită, indiferent de chestiunea pe care o discutăm. Avem acest raport care uh, diferă ca structură față de ce am primit de la Consiliu. Eu văd atunci când analizez problemele agendei de la Lisabona, Sigur, suntem de acord cu ce s-a spus, că... dar una dintre greșelile principale a fost că obiectivele sau liniile directoare, orientările prezentate acolo, nu puteau fi monitorizate. Am citit rapoarte din partea statelor membre și toată lumea a îndeplinit toate cerințele, totuși, atunci când comparăm rezultatele reale cu cele planificate, trebuie să recunoaștem că realitatea a rămas în urma planificării. De aceea, salutăm apariția orientărilor integrate, ale căror obiectiv principal este să crească rata ocupării forței de muncă. Aici nu există niciun fel de uh, dezbatere. Um, cred că obiectivul de 75% este uh, exagerat. Și să nu uităm că nu politicile statelor membre, ci economia creează locuri de muncă pentru că uh, trebuie creat cadrul economic care să creeze locuri de muncă. Asta sunt aspectele pozitive, cea, aspectele mai puțin pozitive țin de um, aspectul mai puțin coerent al orientărilor. Par parcă am avea aici un uh, copil cu niște idei destul de vagi uh, față uh, vis-a-vis de ce se va întâmpla în viitor. Noi am uh, urmat o altă cale încercând să definim punctele importante pe care trebuie să le luăm în considerare pentru a putea crea mai multe locuri de muncă. Unul dintre acestea este, în mod evident, de a crea niște subobiective. Înțeleg că există competențe la nivel național, dar totuși prin uh, orientări putem stabili o direcție. Sigur, nu vorbim de niște orientări obligatorii. Am putea uh, formula orientările în așa fel încât să se stabilească niște subobiective, și atunci când vorbim de obiectivul de 75% între 20-25 de ani, aici ar trebui să fie uh, un procent de 95%. Eh, eh, eh, Elementul cheie aici este că acești tineri, de fapt, să-și termine studiile și după aceea să intre pe piața muncii pentru a uh, ocupa aceste locuri de muncă. Astfel încât dacă nu avem niște orientări concrete, um, acestea vor rămâne doar pe hârtie. În ceea ce privește problema uh, sărăciei în rândul copiilor, din orientarea numărul 10, um, cei care sunt afectați de sărăcie, copiii care sunt afectați de sărăcie au probleme um, educație, în, în găsirea de locuri de muncă mai târziu. Aceleași probleme uh, aș dori să le reintroduc și prin niște amendamente și de asemenea aș vrea să mă refer la uh, egalitatea de gen, pentru că trebuie să spunem că uh, femeile și bărbații pot avea acces egal pe piața muncii, dar trebuie să luăm în considerare și problema copiilor, dacă ambii părinți lucrează, dacă se pot uh, folosi mm, fonduri din fondul social sau din alte surse pentru a le ajuta pe mame să obțină locuri de muncă, să se ducă să lucreze, în timp ce copiii sunt uh, îngrijiți în grădinițe sau alte instituții. Natura schimbărilor cu care ne confruntăm, în schimbările economice, conduc către crearea de locuri de muncă neconvenționale, așa numitele uh, contracte atipice, care se adaugă uh, contractelor pe, termen, pe durată determinată, contractelor cu jumătate de în urmă um, și reglementarea lor juridică a fost introdusă în mică măsură în statele membre. Am subliniat faptul că pentru a crește uh, importanța acestor uh, contracte atipice, trebuie să existe niște uh, linii directoare și legislație privind acest tip de contract. Așa cum am discutat, de fapt, și în raportul de azi dimineață, în proiectul de raport de azi dimineață. De asemenea, Disputa din, de, vis-a-vis -vis de uh, uh, educația, continuarea educației în școală sau în afara ei, uh, pentru a uh, oferi posibilitatea uh, tinerilor să obțină locuri de muncă. Uh, legislația privind educația ar trebui să fie un instrument care să susțină legislația privind uh, piața muncii? pentru a nu crește diferențele dintre statele membre în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Acest instrument poate duce la eliminarea, lupta împotriva acestor diferențe. Vorbeam dimineață și despre persoanele cu dizabilități care, a căror situație trebuie avută în vedere pentru a putea adapta oportunitățile pe piața forței de muncă și în acest fel se, pot mobiliza, se poate mobiliza un număr mare de Uh, angajați potențiali. Altfel spus, noi credem că e nevoie de niște subobiective mai clare și aș menține uh, obiectivul de 90% pentru tineri, ba chiar din punct de Uh, vedere științific, acest uh, prag poate fi văzut chiar prea jos. Aceasta este o precondiție. Uh, educarea tinerilor este o precondiție pentru ca ei să poată intra pe piața muncii mai târziu. E vorba și de crearea de oportunități și de politic politica de coeziune, politicile de conteziune care pot contribui la atingerea acestor obiective. Eu nu sunt deschis să discut aceste aspecte. Bineînțeles, orientările uh, economice pot fi uh, folosite la nivel orizontal pentru a formula propuneri, pentru a veni cu soluții posibile. Pentru că și alte domenii trebuie să contribuie la rezolvarea acestor probleme. Vorbim de statele membre, de Consiliul de Parlament, care se concentrează pe strategia pentru 2020, Uh, și, bineînțeles, crearea de locuri de muncă este foarte importantă dacă dorim să ieșim din situația de criză. Mulțumesc. Mulțumesc. O să vă rog să nu vă lungiți foarte tare, să nu vorbiți la fel de mult pe cât domnul raport, doamna Steinbeck. Um Mulțumesc, domnule Croquet, pentru faptul că sunteți prezenți și discutați aceste orientări cu noi. S-a vorbit despre conținut, iar noi în comisie am avut niște discuții aprofundate privind uh, elementele principale. Prin urmare, nu este nevoie să discutăm în detaliu acum. Suntem uh, conștienți de elementele principale, dezavantajele principale pentru tineri în intrarea pe piața forței de muncă. Voiam să mă refer la planificare și la participarea Parlamentului. Cetățenii ne-au ales pentru a le apăra interesele. Este prima dată când sunt uh, raportor din uh, umbră, uh, important, și dacă noi votăm în septembrie, abia înseamnă că eu lucrez degeaba, produc hârtie ca să o arunc la gunoi. Trebuie să știm care este opinia acestei comisii, care se află foarte aproape de cetățeni. Dincolo de interesele de partid, cred că trebuie ca avizul nostru să fie luat în seamă în mod corespunzător. Asta am solicitat. Să fim luați în serios, pentru că noi suntem cei care discutăm aceste chestiuni cu alegătorii. Noi uh, răspundem la aceste decizii luate la nivel european. Doamna Turinen, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vă mulțumesc pentru prezență. Am două lucruri de spus. În primul rând, temeiul uh, pentru orientarea numărul 10 prevăzut în tratat. Eu am uh, citit referirea din tratat și în tratatul privind Uniunea Europeană, în articolul 3, se menționează combaterea excluziunii sociale, iar în tratatul uh, celălalt, la articolul 9, se menționează că Uniunea Europeană trebuie să țină seama de cerințele pentru asigurarea unui grad ridicat de protecție socială și de nevoia de a, comba a se combate excluziunea socială. Prin urmare, cred că avem un temei solid în uh, aceste articole. Menționez acest lucru pentru că în Consiliu se discută acest lucru. Eu consider că, consider că în tratate putem găsi un temei juridic. milioanele de oameni aflați în stare de sărăcie și de oameni care lucrează pe salarii mici au nevoie ca noi să transmite un semnal. În ceea ce privește legarea orientărilor uh, politice Ați spus că este nevoie de instrumente politice pentru a crea locuri de muncă, dar noi pornim de la o situație în Europa în care prioritatea este consolidarea bugetului și reducerile, fără să avem în vedere și uh, în mod serios și uh, nevoia de creștere. A ne ocupa doar de consolidarea bugetului este ceva periculos pentru ocuparea forței de muncă. Trebuie să avem în vedere și crearea de locuri de muncă și investițiile bine gândite. Vă mulțumesc. Madame Cornelison, puis Madame Schröter. Thank you. Vă mulțumesc, doamna Cornelison. Mulțumesc pentru aceste informații. Mă bucur că ați pus accent pe faptul că este important să creăm locuri de muncă și pentru pregătirea forței de muncă, pentru pregătirea lor, dar este nevoie să existe și posturi vacante. Din păcate, nu v-am auzit vorbind despre, în mod specific despre uh, locurile de muncă ecologică. Pentru că dacă vrem să atingem obiectivele strategiei 2020 și anume de a crea o economie verde și inclusivă, atunci trebuie să investim în crearea de locuri de muncă uh, ecologice. Pe de o parte trebuie să creăm aceste locuri de muncă verzi și pe de altă parte să pregătim și o forță de muncă care să ocupe aceste posturi. Deși ne aflăm în uh, mijlocul unei perioade de îmbătrânire a populației active, va trebui să avem în vedere și modificările din acest uh, sector. Se vorbește mult despre combinarea uh, muncii cu îngrijirea și de asigurarea unei flexibilități sporite pentru angajați. Dar eu mă întreb în ce măsură vor fi dispuse statele membre să aplice modificările necesare, de exemplu, acordând dreptul la muncă uh, cu jumătate de normă, de a lucra uh, cu program flexibil și a lucra parțial acasă, de exemplu, de a lucra cu cei cu dizabilități fizice sau pentru a putea combina uh, activitatea desfășurată cu copiii proprii cu activitatea profesională. Poate că oamenii <clears throat> ies de pe piața muncii și se pune întrebarea dacă vom putea asigura și drepturile uh, necesare pentru acești oameni. Este nevoie de un sistem Securiflex. Întâi a asigura securitatea și apoi flexibilitatea. Ar trebui poate să facem unele modificări pentru a ține seama de aceste aspecte și mă întreb ce părere aveți în acest sens. Mulțumesc. Da, vine mâncând, iată că avem deja nouă cereri uh, la cuvânt, va trebui să alegem dintre ele și va trebui să reducem uh, timpul de vorbire, pentru că dacă nu mai bucăm să întrebăm comisia în legătură cu calendarul. Însă voi face, conform uzantelor, acest lucru la sfârșit, după care domnul Coche va trebui să ține minte toate întrebările pe care le-ați pus și să dea niște răspunsuri foarte pe scurt. Doamna Schröter, după care doamna Dorții. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich werde Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Ați spus că ar trebui să ne concentrăm pe crearea de locuri de muncă și am dorit să întrebăm care este rolul inițiativei pentru locuri de muncă verzi, care a fost subliniat în uh, raportul meu către Parlament. În al doilea rând, ați spus că incluziunea socială ar trebui legată în așa, ar trebui folosită pentru a aduce mai mulți oameni uh, pe piața muncii, dar condiția principală este această propunere din partea Comisiei privind educația și continuarea formării profesionale, astfel încât oamenii să-și poată găsi locuri de muncă și pentru a se putea crea locuri de muncă. Dacă dorim să Uh, aducem oamenii înapoi pe piața muncii, atunci trebuie să fie formați în mod uh, uh adecvat. Mulțumesc, doamna Raptchi și domnul Papakis. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă spun că raportorul din umbră din grupul socialist uh, mi-a luat vorba din gură pentru că a spus exact ce voiam să spun. În orice caz, aș fi vrut să pun și eu o întrebare, atât pentru reprezentantul Consiliului, cât și o întrebare pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru Comisia noastră parlamentară. Am citit cu foarte mare atenție, atât cât am putut, am citit această strategie UE 2020 și dați-mi voie să folosesc următoarea expresie m-am săturat să aud că se vorbește despre Europa anilor 2020, deoarece cu cât discutăm și dezbatem mai pe larg această idee a Europei anului 2020, mi se pare că a murit cu zile această Uniune anilor 2020. Vorbim de noi locuri de muncă, vorbim de securitate, vorbim de perspective, vorbim de crearea de locuri de muncă de calitate și în același timp realitatea economică pe care o constatăm în Grecia, Spania, Portugalia sau Regatul Unit, această realitate economică ne face pe noi în Europa să constatăm că există o altă realitate care ne arată că lucrurile sunt din ce în ce mai complicate în ceea ce privește accesul tinerilor pe piața forței de muncă. Suntem obligați să constatăm că salariile scad și că noi nu putem să intervenim în niciun fel. Ori, în cadrul unei abordări realiste, trebuie să adaptăm obiectivele naționale care trebuie să țină cont de realitățile existente la nivel național. Firește că strategia Uniunii Europene 2020 ar vrea să aibă succes, însă nu văd în ce mod putem să vorbim despre locuri de muncă ecologice, verzi, albe, cum le-am spune, dar nu vorbim de tot ceea ce avem cu toții în minte și anume acest viitor întunecat pe care trebuie să-l luminăm de dragul tinerilor. Mulțumesc! Ne situăm într-o discuție care se referă la orientările generale și, într-adevăr, acest lucru permite menționarea mai multor subiecte, pentru că, mă rog, E ca și când avea o foaie albă de hârtie în față, avem aici prezentul comisiei, avem un raportor. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra modificărilor pe care dorim să le facem pe aici, pe acolo, în funcție de textul pe care le avem și haideți să nu ne apucăm acum să facem aici o discuție generală în care fiecare să intervină după bunul plac. Bun, dacă vreți însă ca discuția noastră să ducă la un uh, progres al negocierilor, aș propune să ne concentrăm asupra elementelor prevăzute și definite de MCO în documentul care a fost transmis Consiliului și despre care vorbea domnul raportor, domnul Pupakis și apoi doamna Timur. Mulțumesc pentru această prezentare, stimat domn. Suntem de acord cu starea de spirit pe care o transmite această prezentare, însă aș fi dorit să se acorde mai multă atenție unora dintre segmente, să punem accentul într-o mai mare măsură asupra ocupării locurilor de muncă și asupra ceea ce trebuie făcut în anumite state membre. Ar trebui să punem mai mult accentul asupra consolidării dialogului social și asupra menținerii acelor convenții colective care în acest moment au fost date deoparte. Deci ar trebui literalmente să se pună accentul asupra formelor de lucru, contracte de lucru atipice și altor contracte de muncă. Trebuie de asemenea să consolidăm mecanismele de control pentru a combate munca la negru. Și în sfârșit trebuie să asigurăm o coordonare eficace a planificării și a aplicării strategiei UE 2020 cu strategia privind ocuparea forței de muncă pentru a asigura o coeziune socială și acest lucru trebuie să permită, să spunem, să se elimine piedicile și să se ducă șomajul și sărăcie. Doamna Timon. Mulțumesc, doamna Cochet, pentru faptul că ați venit aici să ne vorbiți, dar dacă avem propuneri, uh, degeaba facem noi propuneri dacă acestea nu sunt uh, reflectate în document. Spuneți că obiectivele privind sărăcia nu au fost încă pe deplin uh, negociate și că summitul din martie nu a ajuns la o concluzie. De aceea, cred că este cu atât mai important ca în aceste orientări să fie reflectate solicitările noastre. Criticile pe care le-am făcut se referă la uh, limbajul de lemn privind uh, uh, sărăcia. Vrem ca definiția sărăciei să fie pusă în discuție. Auzim că unii au în vedere alte criterii și credem că este un motiv de îngrijorare. Vrem să știm exact în ce măsură aplicarea obiectivelor naționale trece prin Uniunea Europeană și nu se face strict în interes național. Vă mulțumesc! doamna ah, Ceea ce privește orientarea generală, este foarte clar că este foarte important să existe locuri de muncă de calitate care să producă și un câștig foarte ridicat. De aceea este foarte important ca această politică în domeniul forței de muncă să se bazeze pe structura economică, pentru că, în general, locurile de muncă dispărute în timpul crizei nu vor fi recuperate. Și uh, de aceea trebuie să reacționăm la aceste schimbări și cred că trebuie să vorbim de asemenea despre faptul că această politică în domeniul forței de muncă trebuie să le garanteze lucrătorilor un transfer între sectoare și în același timp trebuie să garanteze posibilitatea acestora de a se adapta la schimbările de pe piața forței de muncă. Și firește că aici trebuie să se țină cont de obiectivele pe termen lung, însă în același timp trebuie să existe garanția că se vor ține se va ține cont de aceste schimbări când va fi elaborată noua strategie. Cât privește combaterea sărăciei, firește că este o uh, provocare majoră. Trebuie să garantăm posibilitatea pentru toate grupurile sociale de a participa la piața forței de muncă. Contează mai puțin care este regiunea din care provin și contează mai puțin care este nivelul lor de instruire. Însă trebuie în primul rând să se garanteze o securitate pentru toată lumea și trebuie să existe motivația necesară să lucrezi. Și probabil că ar mai fi o observație și în ceea ce privește raportorul, astăzi este foarte greu să facem o comparație în ceea ce privește situația locurilor de muncă în cele 27 state membre și se află în rândul șomerilor persoane care primesc ajutoare de șomaj, însă există și persoane care nu mai sunt înregistrate eh, la forțele de muncă. În anumite țări ajutorul de șomaj se plătește șase luni, nouă luni sau poate chiar trei ani. Însă, după cum puteți vedea, situația este una extrem de uh, diferită și s-ar putea crede că acolo unde primești ajutor de șomaj o perioadă mai scurtă de timp, situația este mai bună în condițiile în care nu așa stau lucrurile. Doamna Figueiredo. Obrigada, Sra. Presidente. Eh, muito brevemente, eu ia começar onde há bocado acabou a... Mulțumesc, doamna președintă. Dați-mi voie, dați voie să încep uh, și să spun că ceea ce a spus doamna Rapti este corect. Avem dreptate să discutăm aceste orientări generale în materie de ocupare a forței de muncă, însă uităm până la urmă realitatea adevărată. Țară, țările ca mea, cum ar fi Portugalia sau Grecia și așa mai departe, sau Spania, au impus politici de austeritate, au redus uh, investițiile publice, au crescut taxele, au scăzut salariile, au, s-a anunțat o scădere a puterii de cumpărare, piața internă a scăzut, au scăzut investițiile, ceea ce înseamnă că uh, există și mai puține locuri de muncă și deci șomajul a crescut. Așadar, noi discutăm aici despre orientări generale, dar dacă nu vedem care sunt politicile macroeconomice care împiedică această creștere a ocupării forței de muncă, nu s-a schimbat nimic. Și aceasta este o problemă centrală. Dacă în continuare vom menține orientări generale în baza unui uh, respect foarte strict al pactului de stabilitate, prin reducerea în mod brutal a criteriilor de convergență nominală, acest lucru înseamnă să punem sub semnul întrebării toată discuția pe care o facem în baza acestor orientări generale cu privire la ocuparea forței de muncă. De asemenea, aș dori să mai adaug un lucru, și anume că există trei aspecte de care trebuie să ținem cont. Că, dacă ne apucăm acum să vorbim de flexicuritate, nu înseamnă decât că vorbim de o mai mare sărăcie, pentru că din ce în ce mai mulți lucrători sunt obligați să accepte orice fel de loc de muncă să-și câștige pâinea. Și în al doilea rând, egalitatea, bun, ceea ce privește situația aceasta, femeile sunt cele mai afectate, șomajul, sărăcia și așa mai departe, în rândul femeilor, cresc în mod constant. Deci, în ce mod putem noi să formulăm proiecte astfel încât să reducem sărăcia dacă nu vom avea în vedere orientările macroeconomice. Iată care este marea întrebare la care trebuie să răspundem cu toții. Mulțumesc, doamna Renier, și acum doamna uh, Gleich anknüpfend an meine Vorrednerin, ja, natürlich die beschäftigungspolitischen Leitlinien. Doamnă președinte, așa cum spuneau și vorbitorii înainte, uh, aceste elemente trebuie văzute în uh, legătură, ocuparea forței de muncă și situația crizei economice. Și ar trebui să se sublinieze stabilizarea <coughs> socială din orientarea numărul 2, o clară recunoaștere a reglementărilor macroeconomice toate aceste lucruri par a fi tratate în mod separat. O a doua întrebare privitoare la crearea de locuri de muncă. Dat fiind faptul că nu există o declarație clară privind timpul de lucru, o uh, descriere a timpului de lucru care să uh, să Um, fie un fel de luptă împotriva orelor suplimentare um, exagerate. Um, cealaltă față a monedei, dacă e să o luăm așa. Mininche, dėkoju ponui Coche už dalyvavim. Doamna Brincheviciu, te mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Coche, pentru prezența dumneavoastră la această reuniune și E adevărat că este foarte greu să ne apucăm acum să spunem uh, altceva, să, să combatem ceea ce spun acestele interregionale în materie de locuri de muncă, deoarece situația în acest domeniu nu este între cele mai simple. Orientările generale, după gustul meu, sunt cât se poate de convenabile, dar ar fi câteva pericole pe care aș dori să le subliniez. Nu am reușit să atingem obiectivele strategiei de la Lisabona, așadar se pune problema să știm dacă vom reuși să atingem aceste scopuri care apar în orientările generale cu privire la ocuparea forței de muncă. Și avem un obiectiv foarte ambițios și anume să asigurăm uh, o ocupare a forței de muncă pentru 75% dintre europeni. E vorba de un scop cât se poate de ambițios. În ceea ce privește sărăcia, e vorba de orientarea numărul 10, acolo ne-am redus obiectivele. Inițial am spus spus că vrem să eradicăm sărăcia mai ales în ceea ce privește sărăcia în rândul copiilor, însă în acest moment a trebuit să ne reducem aceste ambiții și am spus că probabil o să ajutăm 20 de milioane de persoane să iasă din această sărăcie. Cine ne spune că o să reușim să îmbunătățim acest procent al ocupării forței de muncă? Probabil că o să reușim dacă vom eradica sărăcia. Aș dori să știu care sunt mecanismele și care sunt resursele uh, pe care le putem folosi astfel încât statele membre să fie interesate să pună în aplicare aceste orientări generale, mai ales în ceea ce privește sărăcia. Pot să spun, în baza experienței pe care are țara mea, că nu există voința politică de a combate sărăcia. Trebuie spus, de asemenea, că nu e de ajuns să facem schimb de bune practici, acesta este motivul pentru care trebuie să asigurăm această cooperare și să vedem care ar putea fi resursele, poate altele decât cele pe care le spune directiva, de a combate această sărăcie. În aceste orientări generale, nu am reușit să identific mijloace necesare prin care să combate munca ilegală. În această situație economică în care trăim, există foarte multe persoane care muncesc la negru pentru că nu au de ales. Deci, uh, iată care se, întrebarea care se pune. Care e propunerea pe care o aveți ca să rezolvăm această problemă? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt două vorbite, domnule Mer și apoi doamna Costa. Listen to this debate this afternoon with great care uh, and indeed also to the... Dinte, am uh, ascultat și dezbaterea din această după amiază și dezbaterea de dimineață. Am uh, a ascultat foarte multe aspirații frumoase și cuvinte frumoase. Sigur că uh, dorim să scăpăm de excluziunea socială și de șomajul în rândul tinerilor. Dar, de fapt, uh, ar trebui să spunem că trebuie să lucrăm mai bine și să facem ceva. Și ce vom face în termeni concreți pentru a obține rezultate? Uh, Sigur, suntem conduși de compasiune reală față de cei în situații dificile, dar avem nevoie de... Dar în loc să propunem niște mecanisme clare, impunem de fapt niște obligații suplimentare angajatorilor care vor reduce competitivitatea, iar consecințele vor fi, de fapt, reducerea creșterii economice și creșterea șomajului. Prin urmare, compasiunea pentru lucrătorii individuali nu duce neapărat la o mai mare prosperitate și o creștere economică a comunității în general. Aș putea spune că există o singură veste uh, bună, faptul că nu ne ascultă nimeni și că nimănui nu-i pasă de ce spunem. A acum uh, câteva minute, una dintre colege spunea că are senzația că scrie rapoarte care vor ajunge doar la coșul de gunoi. Ar trebui ca această comisie să fie aproape de oameni. Dar cum realizăm noi apropierea de oameni? Cum vorbim cu antreprenorii? <clears throat> Uh, pentru că, iată, reacția lor nu este, vai ce bine că ați creat un mediu în care să se poată crea locuri de muncă, din contră ei spun, uitați ce faceți, ne reduceți posibilitatea de creștere, posibilitatea de creare de locuri de muncă. Doamnă președinte, avem nevoie să recunoaștem că noi, în Parlament, putem face foarte puțin pentru a crea joburi, dar putem face foarte mult pentru a reduce obstacolele din, cau din calea ocupării forței de muncă. Totuși, această comisie pare hotărâtă să creeze obstacole, uh, adică exact ce n-ar trebui să facem, pentru că avem nevoie de uh, reducerea reglementărilor, de reducerea impozitării, pentru a putea, într-adevăr, să se creeze locuri de muncă. De tablă rază. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru această propunere. Să facem aici o mare tabula rasă, așa cum haideți să-i dăm cuvântul la Costa. Mulțumesc foarte mult uh, pentru uh, această reuniune și uh, pentru această uh, dezbatere. Cred că toată lumea este conștientă aici de față că este o vorba de o serie de orientări generale care uh, trebuie să facă față cele mai mari crize pe care a traversat Europa în ultimele zeci de ani, deci suntem cu toții conștienți de caracterul inadecvat a oricor politici la nivel european, însă cred că trebuie să ne dăm seama și că avem o răspundere și că trebuie să avem o contribuție constructivă. Mi se pare că raportul uh, așa cum a fost făcut, ceea acest lucru apare, subliniat de domnul raportor, integrarea, spuneam, în, în această propunere unor cerințe foarte solide care sunt consolidate de actuala criză și anume aceea de a adăuga mai multă coerență politicilor economice și celor de ocupare foarte forței de muncă și de welfare, bunăstare socială. Aceste trei elemente se îmbină între ele, sunt strâns legate între ele, iar după părerea mea această chestiune nu este suficient de bine subliniată în orientarea generală sau cel puțin ar trebui să fie mai bine subliniat prin comparație cu investițiile în formare, în educație educație de calitate. Cred că acest lucru apare și în ultimul raport al OCDE. Acolo se spune că ultimele politici în uh, domeniul creării de locuri de muncă ar trebui să fie mult mai uh, clar orientate uh, către locuri de muncă și să pună accentul pe inovare, pe competențe și pe cercetare în domeniul public și privat. Și un al doilea punct pe care aș dori să-l subliniez este următorul. O tot ținem cu eșecul strategiei de la Lisabona. Eu nu cred că au fost să zic, a fost corectă această strategie, nu cred că a fost uh, bine orientată această uh, strategie în ceea ce și-a propus și anume ca Europa să aibă la bază calitatea și cunoștințele. Însă trebuie să vedem din ce cauze a dat greș această strategie. Pentru că instrumentele erau necorespunzătoare, pentru că obiectivele, fie și intermediare, erau necorespunzătoare și poate și din cauza unei incapacități de a pune la punct parametri care să fie acceptabil și comparabil, nu doar cei exprimate în cifre, obiectivele de la final. Și cred că aici există o anumită precaritate, o anumită penurie de analize critică și constructivă pentru a crea noi instrumente și în același timp și noi stimulente și nu numai stimulente și să spune facă descurajare pentru utilizarea corectă a facturilor structurale. Trebuie să spunem foarte clar că avem nevoie de o componentă cu o dimensiune strategică mai pronunțată pentru a crea locuri de muncă și să ținem cont și de un grad sporit de Uh, bunăstare socială, de o mai mare flexibilitate a, a uh, forței de muncă, pentru că sunt afectate generații întregi din cauza sărăgiei și cred că este corect ca rapoartele anuale pe care le depun statele membre în legătură cu utilizarea fondurilor și în legătură cu capacitatea lor de reacție la aceste orientări generale, aceste rapoarte ar trebui să uh, Ah, pună mai mult accentul pe această chestiune. Mi se pare că este mult prea, mult prea labilă, prea flexibilă partea care ține cont de exploatarea resurselor. De parcă n-am învățat nimic din eșecul strategiei de la Lisabona și cred că din acest punct de vedere Comisia dumneavoastră să aibă o contribuție corectă pentru că dacă nu există riscul ca totul să aibă așa un caracter foarte facultativ, tot ceea ce noi prevedem ca și obiective într-un moment atât de greu. Mulțumesc, doamnă Costă. A fost ultima oratoare care a cerut să ia cuvântul și uh, Consiliul și Comisia au primit o grămadă de întrebări în legătură cu calendarul, astfel încât domnul Coche dorește s-a referit uh, la temerile exprimate în acest comitet. E vorba de faptul că ne mulțumește acest calendar. Și înțeleg că președinția spaniolă este și ea reprezentată aici de persoana care se ocupă de grupul de lucru, domnul Ignacio Bernardo. Poate că ar trebui să-și dau cuvântul și dumnealui și ca să ne explice care este poziția Consiliului cu privire la adoptarea acest uh, calendar. Domnule Bernard, aveți cuvântul, dar dacă mai sunt și alte puncte, ar trebui să intervin în dezbatere și dacă voi considera că trebuie să intervin, să intervin în dezbatere, spune doamna președinte, oricum vă rog să luați cuvântul. Gracias, señora Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul pentru a clarifica numite elemente de calendar care suscită interesul deputaților. Uh, și președinția a fost uh, afectată de uh, calendar s-au uh, stabilit bazele la în uh, Consiliul de primăvară și, așa cum știți, un element esențial a acestei strategii sunt uh, orientările integrate, <clears throat> care fac parte din, din care fac parte uh, orientările privind ocuparea forței de muncă. Din păcate, propunerea Comisiei a fost întârziată mai mult decât ne așteptam. Uh, și a fost făcută publică doar în 26 aprilie, în al doilea semestru. Dar considerăm că este important să continuăm cu uh, lansarea strategiei, pentru că ai un, există un uh, calendar, pentru că trebuie prezentate planurile naționale în toamnă Din această cauză, Consiliul va prezenta Consiliul Ministrilor uh, de Ocuparea Forței de Muncă o orientare generală, dar doresc să vă liniștesc, spunându-vă că, așa cum din, din cauza situației, această decizie nu se va adopta până nu, se, nu va fi cunoscută și uh, studiată opinia Parlamentului. Uh, se va întâmpla acest lucru clar în timpul președinției belgiene, uh, pentru că Parlamentul uh, va transmite acest document în toamnă și se va stabili un um, calendar care să prevadă adoptarea uh, deciziei la Consiliul din octombrie. Să sperăm. Să nu credeți însă că uh, Consiliul a stat cu brațele îngrucișate, ne-am făcut și noi temele, uh, am analizat propunerea făcută de comisie și... de A fost modificat textul și acest uh, lucru a fost făcut destul de repede pentru a putea include amendamentele din partea statelor membre uh, și al altor comitete, de exemplu Comitetul pentru Educație, Comisia, pentru Educație, mă scuzați, Comisia uh, pentru Chestiuni Sociale, care uh, a adus modificări directivei numărul 10, orientării numărul 10 și, uh, de asemenea, schimbări introduse de Comisia Econ și, până la urmă, avem un text diferit de propunerea Comisiei care va fi uh, prezentat Consiliului EPSCO și EMCO pentru a include comentariile pe care le-am ascultat și la Strasburg și astăzi aici. Mulțumesc! Uh, uh, Vă mulțumesc pentru aceste precizări în legătură cu uh, forma pe care o va lua prezentarea acestor orientări generale, o să trebuiască să vedem în ce mod se vor prezenta aceste discuții între Comisie și Parlament, în ce mod vor fi reconciliate. În fine, Parlamentul va trebui să aibă o hotărâre și o poziție definitivă. Domnule Coche, vă propun să interveniți. Acum nu puteți chiar la fiecare întrebare, la fiecare intervenție, la fiecare observație, dar poate așa, în ceea ce privește observațiile făcute de raportor, acolo unde vi s-a părut important, poate reușiți să răspundeți, unde considerați că ar putea avea loc o discuție utilă între Consiliu și Parlament, având în vedere uh, condițiile și una și altora. Merci, madame la présidente. Merci de toutes ces... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru întrebarea noastră. Consiliul ne-a rugat să ne grăbim un pic, de aceea am și lucrat uh, așa de rapid și la mod general aș dori să răspund. A pierdut microfonul oratorul? Aș dori să uh, spuneam să răspund în primul observație făcute de către domnul raportor. Am insistat foarte mult asupra spiritului în care s-au făcut aceste modificări, având în vedere uh, timpul așa cum le-a fost el alocat. Dați-mi voie să prezint foarte pe scurt această stare de spirit și aș orientările generale sunt formulate astfel încât să fie menționate toate punctele lipse, toate lacunele, în mod deosebit instrumentele financiare. Și aș, n-aș mai reveni asupra acestei chestiuni. Pe de altă parte, aceste orientări generale ne permit să să revenim asupra unor aspecte cât se poate de importante. Și un alt aspect ar fi, să spunem, ca formularea să nu ne împiedice să facem lucruri pe care am dorit să le facem și care să ne permită să atingem obiectivele care ne-au fost, să spunem, atribuite. Acum, în ceea ce privește observația dumneavoastră, indiferent că e vorba de egalitatea de gen, flexicuritatea, integrativă și așa mai departe, nu cred că există dezacorduri pe fond între, uh, mă rog, ceea ce spune NEMCO și ceea ce spuneți noastră aici. Temerile statelor membre sunt cam aceleași și uh, sigur că există pe aici pe acolo diferențe de puncte de vedere, dar nu peste alta în legătură cu atitudinea care trebuie să fie adoptată, nu există diferențe pe fond, iar uh, scrisoarea și formularea acestor orientări generale, sigur că există pe aloc, reprezintă pe alocuri uh, un plus, pe alocuri un minus, însă se încearcă punerea în practică a unor politici care se ducă la crearea de locuri de muncă și este vorba de un grad de mulțumire al EMCO în legătură cu aceste modificări care au fost aduse în ceea ce privește propunerea Consiliului și cea a Parlamentului, trebuie să vedem în ce mod cele două se pot îmbina, să vedem ce anume din aceste orientări uh, generale uh, ne impune anumite restricții, ce putem face înainte, ce putem face de acum încolo. Când ne mai uităm peste propunerile dumneavoastră, ne dăm seama că există foarte multe lucruri pe marginea cărora ne putem pune de acord și există o serie de chestiuni care se bat cap în cap. Dumneavoastră întrebați dacă obiectivele acelea ni se par nouă uh, foarte restrictive. În orice caz, trebuie spus că EMCO a atras atenția că este de dorit să existe niște subobiective, niște obiective intermediare, chiar dacă uh, acele obiective intermediare nu trebuie să ia forma unor obiective europene, pot fi și obiective naționale, statele membre și le pot asuma dacă doresc și chiar am cerut să se transmită astfel de propuneri în legătură cu astfel de subobiective, astfel încât să nu existe așa o inventivitate exagerată în legătură cu aceste subobiective, să nu există diferențe foarte mari de la o țară la alta. Trebuie să reușim să ne însușim într-un fel sau altul tot ce ni s-a propus. O a doua observație în ceea ce privește așa, spiritul acestor orientări generale este că, așa cum s-a făcut calendarul, este foarte greu să se mai umble la echilibrul acestor orientări. Dacă ne gândim la ce s-a cerut, la uh, Uh, mă rog, uh, o mai mare calitate a locurilor de muncă, aceste lucruri nu puteau fi uh, îndeplinite ca atare. Deci trebuie să avem foarte mare grijă ca în aceste orientări generale să apară chestiunile care țin de guvernanță, care poate au o dimensiune formală mai puțin pronunțată, dar care poate sunt importante pentru țările care pun în aplicare aceste politici, care au identificat o serie de lacune prin comparație cu sistemul precedent și apoi, în baza noilor instrumente care ne sunt propuse, să încercăm să ne folosim de acele instrumente, flag și bottleneck și așa mai departe, inițiative prioritare, îmbuteri și așa mai departe, să vedem cum ne putem folosi de ele cât mai bine. Însă și în ceea ce privește aceste subobiective, trebuie să vedem o punere în aplicare corectă a acestora și poate că ar fi important important să nu ținem morțiși, să scrie acolo negru pe alb acest lucru în orientare generală, ci mai bine să avem noi grijă ca prin uh, politica de administrare pe care o avem, ca acest lucru să se întâmple. Acesta ar fi, să zicem, spiritul a ceea ce facem noi. În ceea ce privește legăturile cu politicile macroeconomice, în ceea ce privește legătura cu politicile macroeconomice, am făcut referire la partenerii sociali și la um, adăugirile pe care a făcut această comisie în orientările generale. E vorba de uh, oferta de locuri de muncă. Deci, tocmai asta este și ideea cererea de locuri de muncă și capacitatea lor de a se adapta la locuri de muncă, faptul că ei trebuie să facă față acestor cereri. Sunt toate aceste locuri importante, care însă nu sunt o piedică în calea locurilor de muncă, care există, pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că reformele la nivel macroeconomic ne permit să creăm locuri de muncă, ceea ce nu s-a întâmplat uh, suficient în ultimii 10 ani. Pe lângă toate aceste locuri de muncă, există și așa numite locuri de muncă verzi, ecologice. Uh, și ele se regăsesc în aceste orientări generale, deci deja că apar de două ori cam mult, dacă ne gândim la cât loc ocupă. În orice caz, ele sunt o subcategorie a altor locuri de muncă și depind oricum de politici industriale, macroeconomice, care țin de dezvoltarea acestor sectoare. Nu ne apucăm acum să învățăm pe oameni să facă astfel de activități ecologice dacă nu există și ofertă pentru astfel de locuri de muncă. Deci, știu că s au făcut o serie de studii, se face referire la aceste uh, locuri de muncă verzi și acest lucru sigur că răspunde temelor dumneavoastră și firește că totul ține de o subcategorie de politici În ceea ce privește grupurile defavorizate, grupurile care nu se integrează pe piața locurilor de muncă, cum ar fi persoane cu handicap, persoanele excluse din societate, deci de pe piața uh, forței de muncă, există mai multe măsuri decât înainte. Iar politicile, așa cum sunt ele formulate, permit mai multe măsuri, deoarece permit o serie de, um, de pași, deoarece nu au fost modificate aceste obiective, deoarece pentru, e o chestiune care ține de protecția socială și deci este o chestiune de natură tehnică E vorba de competențele EPSCO până la urmă, e o chestiune care se discută în Consiliu și face obiectul dialogului în cadrul Comisiei pentru Protecție Socială. În orice caz, nimeni din cadrul ENCo nu se apuce să vă spună că politicile de incluziune socială nu sunt importante și că fără aceste politici o să ajungem chiar să reducem uh, sărăcia și să uh, reducem șomajul. Deci nimeni nu spune așa ceva cred că aceste politici, până la urmă, nu vor fi contestate de nimeni. Nimeni o să spună că aceste politici sunt în favoarea femeilor. <laughs> și litera și spiritul acestor uh, obiective corespund acestor inițiative. Cred că acestea sunt aspectele principale, doamna președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participarea noastră la aceste lucrări și sper că la sfârșitul acestui schimb de opinii o să rețineți care este starea de spirit aici și cât de îngrijorați sunt eurodeputații, chiar dacă intervenția dumneavoastră în cadrul EMCO este deja una majoră și dacă se dorește așa un spirit de bună cooperare, n-ar fi rău să existe mai des astfel de schimburi mulțumesc așadar pentru prezența dumneavoastră aici, în rândul nostru, astăzi. Și vă reamintesc că în legătură cu raportul domnului Öri, termenul pentru depunerea amendamentelor este fixat pe data de 4 iunie la ora 12 și că le vom discuta pe data 24 iunie. Nous en avons euh, terminé avec... Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Coche. Nous en venons euh, au point... Am ajuns la punctul 13 de pe ordinea de zi, unde analizăm pentru prima oară raportul pe care doamna Moran Chartier l-a redactat în cadrul Comisiei, în cadrul cooperării sporite pe care avem cu Comisia pentru Buget în legătură cu finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Este un raport de care se ocupă domnul Portas, raportor pe fond, îl salut, se află în rândul nostru, bine ați venit și ne face foarte mare plăcere acest lucru. Domnul Moran Chartier, aveți cuvântul pentru a vă prezenta raportul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Final... Mulțumesc, doamnă președinte. acest raport care este prezentat aici, acest proiect de aviz în legătură cu fondul de ajustare la globalizare, se situează în același cadru pe care tocmai ce l-am constatat cu privire la redactarea orientărilor generale în legătură cu ocuparea forței de muncă pentru strategia 2020. Și doresc să mă raliez mulțumirea noastre pentru a vă spune și uh, acest lucru va apărea și în observația domnului Porras, pentru că domnul este raportor pe fond în numele Comisiei pentru Buget și sunt bucuroasă să constat că se află printre noi pentru această prezentare. Ar trebui să vă spun că acest fond de ajustare pentru globalizare a fost înființat în anul 2000 6 la cererea uh, președintelui Comisiei, domnului Barroso, și uh, în primul și în primul rând acesta a vizat dezvoltarea investițiilor operaționale încă din 2007. A fost, deci era operațional din 2007, deci în sfârșit a fost folosit poate prea puțin în acest sens. Acest uh, fond a fost dezvoltat în 2009 spre binele salariaților în sensul că au devenit mai ușoare condițiile de acces la acest fond și au fost oarecum reduse criteriile de eligibilitate uh, pentru salariați. Această evoluție trebuie să continue, deoarece fondul de ajustare la globalizare trebuie să facă față unui aflux de Uh, cereri, o creștere nu doar a numărului de cereri, ci și o mai mare amploare a dosarelor și trebuie să facem față acestui aflux, existând în același timp o accelerare a lipsei de uh, răspunsuri, să spunem, pentru perioadele între 10 și 18 luni, 12-18 luni. E vorba de acele concedieri masive, concedieri în regim de urgență, în fața care trebuie să reacționăm și trebuie spus că în spatele acestor dosare nu sunt niște nume, sunt niște oameni cu probleme foarte mari pe pe care trebuie să lucrăm. O a doua chestiune care trebuie să-i facem față este că timpul de instrumentare a unui dosar este mult prea lung și trebuie să uh, ne dezvoltăm capacitatea de reacție. Se spune foarte um, des că Europa este așa în turnul ei de fildeș. Deci cu cât va uh, reuși să reacționeze mai bine, cu atât cetățenii europeni or să și priceapă ce rost are Europa. În legătură cu acest dosar, cred eu, Trebuie nu doar să accelerăm munca pe care o depunem și să ținem ritmul, trebuie în același timp să avem o mai mare capacitate de reacție. Un al treilea punct ar fi că astăzi finanțarea nu mai este strict orientată către globalizare și nu mai este strict o problemă bugetară, ci pur și simplu se eh, sprijină pe ce a mai rămas pentru o sumă de uh, eh, 150 de milioane de euro. Va trebui să încercăm să ne schimbăm să învățăm să ne schimbăm țintele pentru a face față acestor cerințe sociale și pentru a identifica în buget soluții noi mai potrivite. O a patra chestiune asupra care aș fi dorit să insist de la bun început în acest context este nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de acest fond și să nu-l folosim în mod necorespunzător. Nu-i făcut pentru întreprindere, este făcut pentru salariați. Acest fond este făcut pentru a permite reintegrarea profesională a salariaților. Nu este făcut pentru planurile de concediere pe care le au întreprinderile. Și deci trebuie să încercăm să studiem soluțiile așa cum au fost ele puse la punct, la fața locului, pentru a dezvolta aceste cele mai bune practici și să vedem eventual și anumite soluții novatoare pentru că există domenii pentru care e nevoie de mai multe informații. Obiectivul este recalificarea profesională a persoanelor, reintegrarea acestora pe piața muncii și uh, o simplificare a proceselor și, în același timp, o reconfigurare a activității statelor membre, inclusiv încă din momentul în care se anunță concedierile. Acesta este motivul pentru care, în proiectul de aviz, pe care îl supun dezbaterii astăzi cu dumneavoastră, doamnă președinte, vă propun ca inițial să insistăm asupra nevoii de a dezvolta integrarea profesională ca element indispensabil al integrării sociale. Și uh, nu avem de face cu o viziune a statelor membre care joacă rolul părinților protectori, ci pur și simplu avem de a face cu o responsabilizare a fiecăruia dintre salariați în legătură cu această noțiune de dezvoltare a integrării profesionale pentru a asigura, spuneam, acest, această integrare socială. În al doilea rând, propunem uh, o alocare a unor credite și a unor linii de creditare în baza unor linii bugetare uh, identificate, atât în cadrul Fondului Social European, spre exemplu, în orice caz cu condiția să fie corect identificate resursele necesare în uh, beneficiul salariaților și prin intermediul Fondului de Ajustare la Globalizare. O a treia propunere ne dorim și acest lucru apare de fapt în toate dosarele de care ne ocupăm în acest grup de lucru, în cadrul Comisiei FAM, ne dorim o asociere la modul real a partenerilor social, nu doar ceva pe hârtie, așa ceva frumos și la nivel declarativ prin dosare. Dorim să existe proceduri clare care să permită o asociere a partenerilor sociali de-a lungul întregului proces. Și cred că nu ne vom mai mulțumi, nu va mai fi suficient să auzim declarații sfărăitoare, ci pur și simplu avem nevoie de o altă politică mult uh, mai bine structurată și mult mai mult bazată pe propria inițiativă. O a patra propunere pe care o facem în acest raport este aceea de a dezvolta comunicarea în cadrul FAM, uh, atât la nivel național, atât uh, și la nivel regional, pentru toate cele 27 de state membre, astfel încât să existe o cunoaștere corectă a procesului și astfel încât să nu mai existe situații cum se cele de astăzi, în care anumite state membre, avem vreo 10 state membre astăzi care nu s-au folosit, care nu au făcut apel la acest fond de ajustare la globalizare. Nu-i vorbă că alergăm noi după dosare, pentru că știm că există nevoi în toate aceste state nevoi care nu sunt acoperite pentru că nu există o bună cunoaștere a acestui fond pentru că nu există o comunicare corectă în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare. O a cincea propunere. Am dori ca să existe o formulare într-un mod pozitiv a posibilității ca mai multe țări, de state membre să depună cereri comune fie pentru spațiul de la frontieră, deci în zona comună, zona transfrontalieră, fie acolo unde există uh, concentrare industrială mare. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta, așa cum s-a întâmplat într-o anumită situație, deci ne-ar ajuta să evităm cereri care nu au toate calitățile în sensul că nu sunt tocmai cinstite acele cereri și nu, neapărat, nu sunt neapărat exemple de bună guvernare cu care uneori ne confruntăm. Știm astăzi că nu este imposibil ca mai multe țări să vină cu o cerere comună, ori am dori ca aceste cereri uh, comune să fie formate clar. O așa se propunere în acest raport ar fi ca acest fond de e vorba de o abordare individualizată, astfel încât politicile de reintegrare profesională să fie eficace. Este corect acest lucru și anume să existe o abordare individuală care să um, ducă la o serie de consecințe pozitive. Ar mai fi un al șaptelea punct, o a șaptea propunere. Acest fond trebuie să permită punerea la punct și dezvoltarea de noi competențe pentru lucrătorii care au fost concediați, pentru noi locuri de muncă. Trebuie să revenim asupra acestei chestiuni în legătură cu orientarea generale privind, spuneam, locurile de muncă și aici avem o urgență și, în mod deosebit, ar trebui să avem grijă ca formura, formarea de-a lungul vieții să fie un instrument esențial acestei uh, reintegrări profesionale. Astfel încât fiecare lucrător licențiat să poată să aibă o altă carieră. Până la urmă e vorba de răspunderea socială pe care o au întreprinderile și uh, țin foarte mult la acest aspect, deoarece această validare a acestui tip de experiență nu trebuie să facă momentul în care cade sabia concedierilor, deci nu post factum, ci înainte, astfel încât această validare a competențelor dobândite să permită o reconversie profesională și în același timp să permită nu doar salariaților să parcurgă mai rapid această etapă de reconversie profesională, în același timp să ajute și întreprinderile să evite aceste planuri de concedieri. O a noua propunere privește sporirea gradului de flexibilitate în criteriile de intervenție. Am făcut acest lucru de mai multe ori și trebuie să arătăm în ce mod aceste politici europene știu să răspundă unei evoluții într-o situație de criză din ce în ce mai prezentă. Acest raport își propune să sporească gradul de eficacitate, să existe o eficacitate durabilă pentru binele lucrătorilor și în același timp și o dezvoltare a coeziunii între regiuni și statele membre. Acest fond de ajustare la globalizare nu vrea să ia locul răspunderii sociale pe care o au întreprinderile, Există diferențe mari în legătură cu legislația în domeniul social în cadrul Uniunii Europene între cele 27 state membre. Unele dintre aceste state au o legislație în domeniul social mai fermă, altele ceva mai slabă și deci nu trebuie să existe niciun fel de deformări ale concurenței între unii și alții, iar acest fond european de uh, globalizare trebuie să ajute pe salariați și acesta este spiritul raportului care vă este propus. Mulțumesc, doamna președinte. Merci beaucoup, madame la rapportrice. J'ouvre euh, la discussion. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc, doamna raportor. Doamna Cornelisen s-a înscris prima la cuvânt și după aceea domnul Handel, care este drăguț și lasă doamnele mai întâi, o lăsăm pe doamna Cornelisen și apoi domnul Handel. Ok, thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Acum câteva săptămâni, la o audiere, s-a discutat mult despre IGF și statele membre au uh, apreciat foarte mult faptul că există acest fond. Este un lucru bun că mai întâi am discutat orientările privind forțele de muncă și acum discutăm despre uh, discutăm despre FEG. Se va investi în uh, acțiuni preventive, preventive în transformarea economiei noastre, astfel încât aceste disponibilizări în masă, mai ales în așa zisele vechi sectoare economice, să nu apară prea brusc. Deocamdată este important să existe ceva finanțare comunitară pentru situații de urgență, o linie bugetară separată, cum propunea doamna Moran, nu știu dacă este singura sau cea mai bună cale. Poate că cineva de la Comisia pentru Bugete sau domnul Porter ar ști ce, care sunt posibilitățile existente. Și poate pentru a se crea o mai bună coerență cu alte politici. În diferitele cazuri discutate în ultimii, ultimul an, am constatat că acest sector al uh, ocupării forței de muncă depinde foarte mult de alte sectoare, cum ar fi uh, cel, altele, cum ar fi uh, comerțul internațional, încălzirea globală și așa mai departe. Prin urmare, cred că în evaluarea noastră trebuie să avem, să avem în vedere și moduri de a ne asigura că există o mai bună coerență la nivelul politicilor în ceea ce privește aplicarea acestui fond. Aș dori să văd care sunt diferitele opțiuni pentru îmbunătățirea FEG și poate că și în Irlanda vom putea relua discuțiile pentru a intra în detalii privind uh, ce înseamnă FEG. Vă mulțumesc, domnul Sundel. Stimați colegi, privind raportul ca atare, cred că în general reprezintă un succes, dar aș avea câteva observații. Cred că raportul poate fi îmbunătățit în anumite, pe anumite puncte. FEG a reprezentat o măsură bună pentru situații cum ar fi uh, relocarea sau închiderile de firme, dar am îngrijorări în ceea ce privește condiționalitatea fondului. Sprijin alinatul 3, care solicită statele membre de a implica încă de la început partenerii sociali. S-ar putea consolida acest aspect făcându-l obligatoriu, pentru că deocamdată constat că au loc consultări în urma evenimentului pentru a arăta că au fost implicați uh, partenerii sociali, dar aceștia, de fapt, nu au fost implicați în stabilirea procedurii. Alt punct, cred că este mai important. Mulți uh, dintre dumneavoastră își amintesc despre evenimentele din toamna trecută, când Fondul pentru Globalizare a fost um, aplicat de către Dell în Irlanda a fost, uh, au fost utili cei 15 uh, de milioane uh, de la fond. Fabrica s-a închis pentru a fi relocată în China. Apoi, Dell uh, a ajuns în Polonia, de fapt, și nu în uh, China. Și au mai puțin, au mai obținut încă 48 de milioane din altă sursă. Cred că acesta este un caz de fraudă în ceea ce privește subvențiile, pentru că Dell nu este o firmă periclitată, ci una care a avut încasări de 3 miliarde cu un an înainte. Cred că noi trebuie să ne asigurăm că asemenea uh, abuzuri trebuie evitate, se evită în ceea ce privește folosirea fondurilor europene. Fondurile trebuie să vizeze societățile comerciale care au cu adevărat nevoie de ele. Altele se folosesc de acest fond doar pentru a spori profiturile. În raport nu se menționează acest lucru și propun să avem acest lucru în vedere, să aplicăm condiții mai stricte, asigurându-ne că uh, solicitările țin cont de aceste condiții. Doamna Bricoviciute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc, doamne Moran Chartier, pentru propunerile făcute și aș dori să subliniez și eu câteva idei. Aș dori să vă spun că țara mea, Lituania, a făcut uh, cereri pentru a obține bani din acest fond european de ajustare uh, la globalizare, deoarece sectorul construcțiilor, confecțiilor și alte sectoare de activitate au fost foarte grav afectate de criză. Lituania a putut să beneficieze de pe urma acestui uh, fond de ajutare la globalizare și acest ajutor a fost cât se poate de util. Și îmi amintesc faptul că a fost pusă o întrebare de către unul dintre, de către dintre colegele mele care a vrut să știe dacă se putea organiza un fel de consultare între specialiști și din țara ei, pentru că pe ea o interesa să știe dacă acest schimb de bune practici se putea face. Și nu spun acest lucru întâmplător ci pur și simplu ați spus noastră la punctul 4 că este foarte important să se stabilească legături între statele membre pentru a exista un schimb de bune practici, deoarece o parte dintre state încă nu s-au folosit de aceste ajutoare, poate pentru că n-au nevoie sau pentru că nu știu că există această variantă. În Lituania am avut ocazia de mai multe ori să discut cu salariații din aceste întreprinderi și au subliniat o problemă importantă, cum ați spus și dumneavoastră. În momentul în care avem de-a face cu o perioadă de un an, un an și jumătate, e o perioadă prea lungă pentru a putea beneficia de pe urma acestor ajutoare, acestui fond european. În momentul în care vorbim de concedieri masive, oamenii nu mai au timp să aștepte, trebuie acționat mult mai repede. Acesta este motivul pentru care sunt de acord cu propunerea noastră în legătură cu punctul 2. E vorba de simplificarea procedurilor, de reducerea termenelor de analiză a cererilor, pentru că dacă nu, oamenii nu mai au încredere în Uniunea Europeană, spunând că sunt numai uh, uh, birocrați care nu văd decât hârțogăraie peste tot. Acesta este motivul pentru care sunt de acord cu ideea dumneavoastră în legătură cu acest fond de ajustare la globalizare. E nevoie să acționăm mai repede. Mulțumesc! Merci.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 analizând aspectele legate de fondul de adaptare la globalizare, e important să se includă aspectele discutate aici. Am vorbit despre felul în care se poate îmbunătăți utilizarea, modul în care se utilizează acest fond. Un aspect care mă preocupă în mod deosebit este cofinanțarea. Țări care au probleme financiare grave, nu folosesc la acest fond pentru că nu au acest 35% pentru cofinanțarea obligatorie și de aceea vedem că se fac uh, solicitări din partea unor țări cu o situație financiară mai bună, dar nu din partea unor țări cu, uh, un, uh, cu probleme mari în ceea ce privește șomajul. Este o problemă ce trebuie analizată atunci când se va revizui acest fond. Este o chestiune importantă și cred că e nevoie de o propunere în acest sens. Am uh, făcut o astfel de propunere la atunci când s-a creat fondul, insistând um, uh, pe un 25 uh, la sută um, cofinanțarea din partea uh, statului membru. Cifrele au variat de-a lungul timpului, dar cred că o revizuire a fondului trebuie să țină seama de această chestiune. În plus față de celelalte elemente menționate aici și care sunt uh, care au fost menționate și cu care sunt de acord, uh, împărtășirea de bune practici, localizarea companiilor multinaționale, relocalizarea relocarea, mă scuzați, uh, astfel de uh, situații de uh, relocare care are loc doar pentru a obține beneficii financiare. Cred că sunt, avem foarte multe elemente de dezbătut aici. Mulțumesc! Doamna Sweater. Câteva puncte de natură tehnică. Atunci când vine vorba de finanțare, am foarte multe întrebări uh, în ceea ce privește niște linii bugetare permanente, pentru că, din punctul meu de vedere, acest lucru nu e într totul posibil. Este o întrebare adresată Comisiei. Credeți că este posibil așa ceva? Cred că este dificil din punct de vedere tehnic, pentru că nu există un temei juridic. Întrebarea este dacă se poate crea un astfel de temei juridic. Există și probleme de uh, temei politic. Cred că din acest punct de vedere nu există nicio șansă. Știm negocierile cu Consiliu, de aceea s-a creat posibilitatea uh, oferită de rezervă ca instrument ce poate fi folosit. O altă propunere pragmatică, cred că ar trebui să folosim instrumente, uh, instrumente pe care le avem deja la dispoziție, cum ar fi Fondul Social European. Acolo există și procedură de codecizie și uh, situația este diferită în acest sens. Experiența mea privind negocierile uh, legate de fondurile structurale îmi spune că avem acolo mai multe posibilități de manevră. Cred că putem spune statelor membre că există mai multă flexibilitate, dar asta ar pune niște întrebări legate de uh, regimul la nivel european și ar da mai multă putere statelor membre. Este o abordare pragmatică, pentru că lucrurile ar merge mai repede. Aceasta este propunerea mea, pragmatică, care a fost menționată. Pentru că ar, ar fi utilă, pentru că ar economisi timp. Mai am și alte idei care ar putea crește flexibilitatea, cred că ar trebui să luăm și acest aspect în considerare. Astfel încât ideile dumneavoastră să devină operaționale, dar doresc să aflu și părerea Comisiei. Euh, Înțeleg, doamnă raportor, că aveți uh, niște răspunsuri pentru doamna Schroeter. Dacă putem face niște uh, comentarii, mai ales în ceea ce privește liniile bugetare. Cele trei aspecte pe care doream să mă concentrez apar în raportul dumneavoastră și uh, chestiunea dialogului social, al partenerilor sociali, care uh, este important am avut, iar un caz exemplar, uh, cazul companiei Dell, o situație uh, pe care nu o dorim repetată. Dar în sensul dialogului social, dorim calitatea și eficacitatea procedurii. Al doilea punct, nu vă va surprinde, chestiunea coerenței. În partea comisiei trebuie să ne concentrăm pe funcționarea propriu-zisă a fondului uh, și de, de direcție ou de, ou de... Și trebuie să nu pierdem din vedere pe acei comisari care nu au voie să ajungă în situația de a genera anumite uh, inadvertențe în utilizarea fondurilor pentru că nu știu ce face vecinul. Un al treilea punct e vorba de inegalitatea accesului statelor membre la utilizarea fondurilor și din acest punct de vedere nu există o abordare radicală, deoarece în ceea ce privește Lituania uh, există un uh, grad ridicat de utilizare a fondurilor. Știm însă că interesul din partea statelor membre în funcție de capacitatea lor de a face apel la fondul de coeziune este diferită. Este diferită prin comparație cu obiectivele acestui fond, care sunt clar țintite, care vizează pe lucrător și mai puțin situația țării respective. Există anumite probleme care în acest moment când se face evaluarea funcționării fondului, ar putea să fie analizată mai îndeaproape. Știu foarte bine că regulamentul a fost modificat în urmă cu foarte multă vreme. În orice caz, s-a înregistrat așa un progres din mers, iar raportul la care sunteți coautor, împreună cu colegul nostru Miguel Portas, care îi vei da cât de curând cuvântul, prezintă o anumită importanță pentru a vedea dacă ne aflăm sau nu în situația optimă cu privire la utilizarea fondurilor. Domnule Portas, stăriți să luați cuvântul imediat sau poate după domnul Jorgensen? Vă întreb. Vă dau cuvântul dacă vreți să vă luați cuvântul acum. <laughs> Mersi, le prezident. Eh, eu vă ser muito brev. Eh, o conjunto... Domnul, domnul președinte, voi, lucra, voi vorbi pe scurt. Propunerile făcute de doamna uh, raportor, doamna Chartier, sunt în spiritul discuției purtate în cele două comisii. Și cred că, în linii mari, Acest lucru se va reflecta și, asupra, și în raportul final care va fi supus votului. Îi mulțumesc doamnei Chartier pentru acest document de calitate excelentă. Am trei întrebări și câteva observații. Stabilirea bugetului FEG este soluția cea mai bună? Adică existența uh, resurselor bugetare. Cred că este soluția cea mai bună pentru viitor. Înțeleg părerea dumneavoastră că deocamdată nu se întrunesc condițiile politice în Consiliu pentru a merge pe această cale. Cred că propunerea trebuie să fie în sensul simplificării procedurii în cadrul existent, adică până în 2013. Parlamentul trebuie să-și afirme o poziție clară, astfel încât fondul pentru, ajust, pentru adaptare la globalizare să poată fi un fond normal cu propriile sale resurse începând cu 2013. Aceasta ar fi o acțiune politică și cred că Parlamentul ar trebui să-și dea seama de acest lucru și să aplice un marker politic, pentru că consider că disponibilizările constituie problema cea mai mare în Europa, fiind fenomen de masă. Sunt de acord cu diferitele propuneri făcute privind, de exemplu, cofinanțarea, care reprezintă o problemă, regiunile mai bogate și cele mai sărace. De asemenea, sunt de acord că partenerii sociali trebuie implicați obligatoriu, de câte ori este vorba de disponibilizări în masă. Am o contraîntrebare față de ceea ce spunea domnul Handel. Cum putem rezolva asemenea probleme, cum ar fi în cazul societății Dell? În comisiile pentru buget și pentru forțele de muncă s-au discutat aceste chestiuni. Cred că am căzut într-o capcană firma s-a folosit de posibilitatea disponibiliz disponibilizării în masă și nu putem face mare lucru, nu putem să ne opunem. Însă firma s-a relocalizat în cadrul pieței interne și atunci acest fond nu se aplică în cazul uh, relocării în cadrul pieței interne. Nu cred că putem să impunem această condiție. Stabilirea condițiilor sau stabilirea unui preț în cazul în care o multinațională dorește să se mute într-un alt uh, stat în cadrul pieței interne. Să vedem ce taxe putem aplica pentru a permite unei firme să uh, disponibilizeze în masă doar pentru a-și spori profiturile. Nu cred că prețul ar trebui suportat de către lucrători. Nu am o soluție în acest sens. A fost doar o întrebare. Vă mulțumesc director. Îți voi da acum cuvântul domnului director al fondului, domnului Gheorghensen, după care voi da cuvântul doamnei raportor. Vă rog, domnule director. Thank you. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și pentru acest raport pe care l-am citit cu atenție și care conține un număr de elemente utile și care clarifică problemele iar Comisia nu are nicio problemă în a adera la aceste puncte. În ceea ce privește cazul DEL, care a fost menționat de câteva ori, cred că este important să luăm notă de faptul că companiile nu ar trebui să primească uh, uh, finanțare din partea FEG. DEL nu a primit astfel de uh, finanțare nici în Irlanda, nici în altă parte, ci lucrătorii care au fost disponibilizați au primit ajutoare. Cât despre relocarea în uh, în cadrul pieței interne, am văzut care este producția, care, sunt, care este tipul de uh, produse între Irlanda și Polonia nu a existat un transfer de produse, prin urmare nu uh, este o situație de simplă, nu a fost un caz de relocare în cadrul pieței interne. În ceea ce privește ideea de a avea uh, o linie bugetară specifică pentru FG, uh, este o idee interesantă pentru următoarea perspectivă financiară, an financiar, dar nu pentru anul uh, curent. Pentru că nu am putea să uh, modificăm legislația ca să permitem o astfel de situație pe anul curent. Așa cum uh, se menționează foarte clar la punctul 2 al raportului, s-ar putea propune ca fondul de ajustare la globalizare, ca orice alt uh, instrument financiar, să aibă propria sa linie bugetară începând cu anul viitor. Cam acum trei săptămâni, uh, comisarul a spus că ar lua în considerare uh, introducerea unei astfel de linii bugetare începând de anul viitor. Sigur este o chestiune de discuții politici uh, și în Comisie și în Consiliu. Domnul Porter a spus foarte clar că putem continua să simplificăm și să eficientizăm procedurile, pentru că am, noi am făcut acest lucru în comisie pe plan intern <clears throat> am uh, integrat două proceduri în uh, o singură procedură și am redus uh, perioada de timp cu 22 de zile. În ceea ce privește simplificarea procedurii, ține de decizia financiară și transferul banilor către statul membru. Până acum a trebuit să cheltuim, a, să dedicăm 55 de zile pentru plata efectivă a banilor în momentul în care am avut aprobarea uh, din partea autorităților financiare, iar acum uh, sperăm să putem reduce această perioadă la 14 zile. Deci, uh, reducerea este semnificativă de mai bine de o lună. Iar instrumentarea dosarelor dorește să aibă o abordare simplificată. Poate nu e nevoie să așteptăm toate traducerile, dacă putem uh, face ca procedura să fie mai rapidă în acest fel. Dar să nu uităm că nu este același caz ca în uh, cazul uh, fondurilor structurale, uh, și să nu uităm uh, situația bugetară specială a Fondului European de Ajustare pentru Globalizare atunci când vine vorba de uh, scurtarea procedurilor. Deciziile se iau în comisie și pe baza fiecărui caz individual astfel încât ne asigurăm că fiecare caz este adecvat, portofoliul său este cel corect. Aceste consultări ale serviciilor trebuie făcute înainte de decizia din comisie și să nu uităm că este în fiecare caz o decizie a tuturor comisarilor. Aș dori să subliniez în mod special un punct din raport, uh, flexibilitatea uh, vis-a-vis -vis de criteriile de intervenție în cazul aplica- dosarelor transfrontaliere, care implică mai multe state membre. Se evaluează la punctul 9 posibilitatea uh, aceasta. Perioada de referință este descrisă clar în regulament, uh, ținând seama de parametrii fiecărui dosar. Acest lucru va fi luat în considerare în momentul în care se revizuiește regulamentul, nu se poate face înainte. Și asta mă aduce la ultimul punct pe care doream să-l discut astăzi. Este clar că regulamentul actual expiră la sfârșitul lui 2011. Prin urmare, ne putem da întâlnire în 2011 pentru a decide dacă uh, dorim să continuăm cu derogările sau nu în funcție de uh, criză, de situația economică dar sigur se putem decide pe plan politic dacă dorim o revizuire totală a fondului, a fondurilor structurale, iar eu, sincer să fiu, nu pot să dau un astfel de răspuns astăzi. Ă, nu pot să știu ce decizie se va face în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Parlamentul European poate fi util. Euh, Madame la Orice contribuție Parlamentului European este foarte utilă. Doamna raportor, vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și să mulțumesc și comisiei în legătură cu aceste propuneri. Și voi uh, lăsa Comisia de Buget să facă această analiză pe fond a propunerii de organizare bugetară, însă se spune foarte clar aici că acest lucru se realizează în baza viitorului cadru financiar în ceea ce privește întreprinderea Dell în cadrul grupului de lucru am analizat foarte clar situația acestei companii, am analizat hotărârile care s-au luat în legătură cu Fondul European de Globalizare și s-a constatat că măsurile au fost luate strict în beneficiul salariaților, însă aș dori să fac și o mică precizare în legătură cu cele spuse aici, și anume că în momentul în care s-a deschis o unitate în Polonia, acolo era vorba de produse care erau uh, cât se poate de profitabile pe piață, deoarece era vorba de uh, calculatoare, de laptopuri, deci o piață în creștere, așa încât uh, compania Dell a lăsat în Irlanda, de fapt, fabricarea de desktopuri, de calculatoare de birou, deci o piață în scădere. De aceea putem să ne întrebăm dacă la momentul respectiv când s-a făcut această opți- opțiune la nivelul întreprinderii, dacă nu cumva n-a existat și un alt scop care a fost avut în vedere în afara celui de a produce, să spunem, instrumente într-o altă locație. E adevărat că era nevoie de o anumită analiză acolo. De altfel, așa cum spunea și doamna Cornelisen, din acest motiv s-a organizat o mică delegație parlamentară și în special din partea grupului de lucru care s-au deplasat în Irlanda, care se vor deplasa, pardon, în Irlanda, la Del, tocmai pentru a vedea ce s-a făcut cu banii din fondul european și dacă banii aceștia au ajuns uh, și au fost folosiți pentru reintegrarea uh, profesională a salariaților, dacă s-au folosit în beneficiul lor. Vom discuta cu toți responsabili, cu uh, oamenii de afaceri și vom discuta și cu reprezentanții salariaților. Și aș mai adăuga o altă observație, chiar în ceea ce privește primele fonduri care au fost atribuite în legătură cu primii bani din acest fond european, au existat o serie de sume de, situații de sume deloc de neglijat care au fost returnate, deoarece utilizarea acestora nu a fost uh, neapărat corespunzătoare. Am reținut uh, această solicitare cu privire la schimbul de bune practici între statele membre așa cum a spus uh, una dintre colegele noastre. Am reținut de asemenea și cererea doamnei Ilda Figueiredo în legătură cu cofinanțarea la nivel național și în legătură cu procentele obligatorii, așa cum au fost ele prevăzute și modificate după lucrările Parlamentului, există uh, aici un domeniu extrem de extins de activitate, pentru că putem să sporim gradul de eficacitate și, firește, dincolo toate acestea, ne dorim să ne dezvoltăm dialogul social în cadrul uh, companiilor, pe întreaga durată a proceselor, cred că trebuie să constatăm că există și la Dell și la alte companii un nivel uh, ridicat în ceea ce privește analizarea dosarelor, să fim noi mai exigenți și acesta este un punct în legătură cu care eu însă sunt foarte motivată. În legătură cu observațiile care au fost făcute, doresc să spun că sunt de acord cu multe dintre ele și chiar am de gând să îi abordez pe colegi, să discutăm în zilele următoare, să vedem în ce mod am putea să integrăm sau să sporim anumite linii în baza raportului care a fost făcut. În orice caz, Vă rog să rețineți că vă stau la dispoziție și cred că avem la dispoziție o săptămână, câteva zile, astfel încât să reușim să facem anumite completări astfel încât acest raport pentru aviz a fi cât se poate de eficace, deoarece lucrăm pentru o eficacitate a Europei spre binele cetățenilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamnă raportor. Termenul de depunere a amendamentelor este 8 iunie la ora 12. Discuția va avea loc pe 23 iunie, astfel încât să putem să votăm în data de 24 iunie, iar Comisia de Buget, la care suntem asociați, se va pronunța în data de 14 iulie. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și am ajuns la punctul 14. Însă, înainte de asta, aș fi vrut să vă atrag atenția al faptului că în numele nostru al tuturor am adresat un coleg colegei noastre, doamna Iazloviețca, care a fost victima unui stop cardiac în uh, timpul unei delegații în China, împreună cu delegația, mă rog, Uniunii Europene în China, i-am transmis un mesaj de solidaritate din partea noastră îi dorim o convalescență rapidă, să-și revină cât se poate de repede și, având în vedere că e vorba de una dintre colegi, mi s-a părut important să vă spun acest lucru. Și puteți, dacă doriți, firește, să-i transmiteți și personal urele dumneavoastră. Am ajuns la punctul 14, unde este vorba despre poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget pe 2011, după ce a fost modificat de către Consiliu, secțiunea 3, Comisia și pot în acest moment să vă prezint proiectul de aviz pe care îl vom prezenta din partea comisiei noastre. Pot să vă reamintesc și contextul în care analizăm acest uh, proces, proiect de aviz, pentru că în baza procedurilor uh, precedente contextul s-a schimbat uh, foarte mult odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și în mod deosebit în ceea ce privește faptul că de acum încolo procedura va presupune o unică lectură cu crearea unui comitet de conciliere pentru a se ajunge la un acord. Acest lucru ne obligă să ne pregătim foarte bine dinainte, în momentul în care stabilim prioritățile și acesta este motivul pentru care împreună cu coordonatorii am stabilit din timp care sunt cele cinci priorități pe care le vom prezenta pentru bugetul pe anul 2011. Vă reamintesc care sunt aceste cinci priorități? Lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, formarea lucrătorilor, de fapt, mă rog, lucrători aflați în șomaj, punerea în aplicare a acordului cu Consiliul și Comisia în legătură cu evaluarea programului prin progresul, cooperarea cu organizațiile sociale internaționale și eforturi pentru o introducere mai eficientă a problemei egalității de gen în bugetul Uniunii Europene. Dacă ne uităm peste orientările prioritare pentru bugetul pe 2011, așa cum sunt ele prezentate de către Comisie, reținem că există acolo o serie de chestiuni care ne privesc în mod direct E vorba atât de sprijinul pentru redresarea economică, e vorba de asemenea de investițiile făcute pentru tineri și pentru dezvoltarea infrastructurilor de mâine. Acesta este cadrul în care, de comun acord cu coordonatorii, am sprijinit și am susținut uh, două noi proiecte pilot care țin de principalele inițiative pe care le prezintă Comisia. E vorba de două proiecte pilot care au legătură cu ceea ce numim uh, Jobs, Your First Euro Jobs, prin care se dorește finanțarea mai bună mobilității a tinerilor pentru ca aceștia să-și găsească un loc de muncă și există un al doilea proiect pilot care se referă la sprijinul acordat siguranței la locul de muncă, sănătății lucrătorilor în vârstă. Dincolo de aceste două proiecte pilot, proiecte noi, permite, pro, um, propunem să fie menținute toate celelalte proiecte așa cum au fost ele elaborate de-a lungul anilor de această comisie. În ceea ce privește avizul, sunt uh, trei puncte ce trebuie să fie identificate, puncte importante și cred că această comisie se va putea recunoaște. În primul rând, să ne declarăm mulțumirea în legătură cu cei 150 de eh, milioane de euro care au fost trecuți în linia bugetară care privește Fondul European de Ajustare la Globalizare. De asemenea, este o solicitare în legătură cu reducerea semnificativă a creditelor de plată pentru Centrul European de Dezvoltare și Formare Profesională. Se pare că acest lucru contravine oarecum obiectivelor din strategia 2020. Și un al treilea punct, să spunem, o reanalizare a stagnării liniilor bugetare în legătură cu relații industriale și dialogul social în contextul unor restructurări și concedieri masive. În legătură cu acest al treilea punct, cred că din punctul de vedere al comisiei noastre, tot ceea ce dăunează calității dialogului social ar trebui să fie condamnat cu fermitate, pentru că știm foarte bine uh, că acesta este una dintre armele de care dispunem pentru a putea să menținem uh, ceea ce reprezintă, de fapt, esența modelului nostru social, și cred că toate grupurile țin la acest model social. Iată așadar care este spiritul acestui aviz pe care vi-l propun și vă reamintesc că este vorba de o primă analiză bugetară după tratatul de la Lisabona. S-a făcut o primă analiză în amonte înainte cu acordul coordonatorilor firește și cu participarea acestora, astfel încât să fie lansate două etape importante, cea de stabilire a priorităților la nivel de comisie și, pe de altă parte, cea de identificare a unor proiecte pilot și în a, acest sens a avut loc un prim schimb de scrisori în numele dumneavoastră al tuturor, într-o scrisoare adresată doamnei, aulă, e cam greu de spus, uh, nu știu, Iedrievska, care este raportorul pe fond în Comisia de Buget. Și cred că acest mail va parveni și dumneavoastră și acolo sunt prezentate principale elemente care sunt definite împreună cu coordonatorii. Iată cele câteva aspecte pe care vreau să vi le prezint și acum, firește, vă stau la dispoziție pentru comentarii, intervenții în legătură cu acest proiect de aviz și întrebări. Domnul Sarcas. Foarte pe scurt, voi spune că principalele aspecte de care ne-am ocupat la reuniunea coordonatorilor au fost luate în seamă în privința tratatului de la Lisabona. Sigur că trebuie să aflăm uh, despre noile circunstanțe iar primul nostru aviz se înscrie pe această linie. Aveți uh, sprijinul nostru. Credem că reflectă tot ce s-a discutat la reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc! este că d'autres... Mai sunt și alte ceri la cuvânt? Doamna Lambert? Cineva care dorește să ia cuvântul? Dacă nu, toată lumea este de acord, E adevărat că avem o procedură care este foarte complexă în amonte, așa încât în momentul în care ajungem la hotărâre finală, lucrurile sunt uh, foarte soft, ca să mă exprim în limba lui Shakespeare. În partea comisiei, dacă dorește cineva să intervină în legătură cu proiectele pilot, da, ar fi ceva de spus? Poate s-ar putea face un comentariu? Da? Vă mulțumim din partea Comisiei pentru acest proiect de aviz, iar Comisia sprijină, evident, cele două proiecte pilot care au fost propuse și dați-mi voie să adaug în legătură cu dialogul social și acolo suntem de acord cu temele exprimate dumneavoastră în legătură cu stagnarea. Firește că e vorba de rodul uh, tentativei de conciliere a diferitor linii bugetare, a problemelor de micro și macrofinanțare și trebuie să permitem o marjă de manevră astfel încât să se poată face intervenții ulterior. Bine, deci uh, o să avem grijă astfel încât uh, să putem sprijini dialogul social și astfel încât uh, Parlamentul să contribuie la consolidarea acestor linii. Doamna Bastos, doriți să luați cuvântul în legătură cu avizul pe probleme bugetare? Ca raportor din umbră, nu? Bun, pe atunci am încheiat discuția pe marginea acestui subiect și votul. De fapt, nu, mai întâi vă anunț care este termenul pentru depunerea amendamentelor în legătură cu acest aviz pentru data de 29 iunie la ora 12, după care vom discuta amendamentele pe 14 iulie și vor fi adoptate în data de 13 septembrie după o lectură în cadrul Consiliului a proiectului de buget care va avea loc, vă spuneam, pe 15 și 16 iulie anul acesta. Am încheiat și cu acest punct de pe ordinea de zi, așa încât am ajuns la punctul 15 și acum îi voi da cuvântul doamnei Ilda Figueiredo, care va face o prezentare a amendamentelor. aduse la raportul dumnei de inițiativă în legătură cu rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei societăți inclusive în Europa. Sunt 187 de amendamente, doamnă raportor, vă rog. Obrigada, senhora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori de asemenea, să mulțumesc acelora dintre dumneavoastră care au prezentat amendamente, demonstrând astfel preocuparea dumneavoastră vis-a-vis -vis de problema creșterii sărăciei și excluziunii sociale în Uniunea Europeană și, prin urmare, a necesității de a lua măsuri de a merge dincolo de declarațiile de bune intenții, <laughs> mai ales acum în anul de luptă, dedicat luptei împotriva sărăciei. Este foarte important ca uh, cu un număr așa de mare de amendamente să um, vedem preocupările din partea diverselor state membre, din partea grupurilor politice și de aceea e nevoie de propuneri clare în ceea ce privește salariul minim în uh, diversele state membre. Dar în acest moment se impun două sau trei clarificări Ceea ce dorim să realizăm prin acest raport este să ne aducem o contribuție practică la soluționarea problemelor grave ce țin de sărăcie, dar nu va fi o soluție pentru întreaga problemă. Știm, așa cum rese din raport, există diverse cauze ale sărăciei incluzând uh, numărul crescând al lucrătorilor săraci, lucru care s-a discutat astăzi. De asemenea, există o problemă a șomajului de un număr foarte mare de oameni care nu au loc de muncă și nici uh, niciun fel de siguranță, persoane în vârstă cu persoane cu pensii foarte mici, uh, copii care suferă de sără, sunt afectați de sărăcie din cauza nivelului foarte scăzut al veniturilor familiilor lor, situații de sărăcie care sunt agravate uh, prin lipsa dreptului, prin lipsa accesului la uh, ocupare, dar de asemenea probleme legate de educație, de posibilitatea de a, uh, de a accesa servicii de sănătate, etc. De asemenea, vorbim și despre cei care uh, nu au adăpost și nu putem da aici un răspuns general. Și aici nu ar trebui să vorbim de un salariu minim și de un venit minim garantat ca să clarificăm caracterul modest al acestei propuneri care este una într-un cadru mult mai larg. este important să uh, se găsească soluții pentru aceste uh, aceste probleme foarte uh, grave. Dar să nu uităm că, deși avem o mare problemă cu șomajul, nu întotdeauna ocuparea forței de muncă este uh, soluția uh, absolută. Există situații Um, de copii sau bătrâni afectați de sărăcie, prin urmare nevoie de uh, asigurarea unui venit minim care să le permită să trăiască o viață demnă. De asemenea, trebuie să spunem că nu, ven, nu venim cu ideea unei, unui venit minim uh, unic la nivel european, ci un venit minim care să uh, fie stabilit pe baza unui principiu comun în Uniunea Europeană, care să garanteze o viață demnă pentru toată lumea. Trebuie să găsim o modalitate de a calcula acest uh, venit în funcție de posibilitate, posibilitățile fiecarei țări. Trebuie să venim cu niște propuneri. Europa e... Una dintre ele, o directivă cadru care să fie prezentată de comisie și care răs- să răspundă unei serii de principii, printre care și un venit minim, care să fie de cel puțin 60% din venitul mediu din fiecare stat membru. Uh, astfel s-ar stabili un nivel, un venit minim diferit de la o țară la altă, dar pe baza unui principiu comun. Acestea sunt doar parte din chestiunile abordate în acest raport. Va trebui, de asemenea, să ă, reflectăm mai mult asupra aspectelor dezbaterii, pentru că după părerea mea, uh, ceea ce face Comisia vis-a-vis -vis de strategia pentru Europa 2020 este destul, sunt măsuri destul de reduse și limitative atunci când vine uh, vorba de această uh, propunere. De aceea uh, există propunerea mea și altele uh, vizând măsuri uh, și uh, angajamente ce se pot uh, lua în acest domeniu. Eu cred că este uh, posibil să se facă a, și să se găsească un uh, compromis. Vedem un număr foarte mare de amendamente și asta dovedește că toți avem același obiectiv principal, cel descris de uh, raport. Multe dintre amendamente repetă, se repetă și sunt foarte multe propuneri uh, vizând același puncte din uh, raport. Cred că s-ar putea face cel puțin 12 um, 12 modificări. În, există aliniate uh, cu foarte multe uh, amendamente, cum ar fi al doilea aliniat, dar majoritatea acestor amendamente nu uh, se repetă cuvânt cu cuvânt, dar se repetă ca sens. Și Majoritatea acestor amendamente urmăresc același obiectiv și cred că putem ajunge la un consens până la urmă. La aliniatul 3 avem de asemenea foarte multe amendamente, de asemenea toate îndreptându-se cam în aceeași direcție. La aliniatul 4 avem de asemenea multe amendamente, la fel și la 5, la 6 și la 7. Și Cred, de asemenea, că și în ceea ce privește considerentele se pot uh, face, uh, se putem deschide niște discuții. Pentru J, G, K, L și M. uh, în relație cu conținutul uh, raportului, cred că avem o punct bun de pornire pentru discuțiile și propunerile uh, dumneavoastră. Am văzut că există și o serie de propuneri noi. Multe din ele uh, sunt complementare, urmează același obiectiv. Deocamdată eu nu am uh, putut vedea dacă și în aceste cazuri se uh, poate ajunge la un compromis. În uh, într-o întrunire precedentă s-a discutat acest lucru uh, și s-a spus că la, uh, spre mijlocul săptămânii viitoare putem avea un prim proiect de, de raport, astfel încât să și poate ar fi bine să uh, stabilim o întâlnire cu raportorii din umbră uh, în data de 16 pentru a discuta uh, propunerile de compromis și pentru a vedea de asemenea dacă este posibil cu propunerile noi, dacă se poate ajunge și la alte uh, amendamente de compromis ca să evităm repetițiile. Pentru că uh, în sine uh, Amendamentele îmbogățesc textul, uh, multe din ele sunt foarte aproape de ideile prezentate de mine și sunt deschisă unui număr de uh, cât mai mare de uh, discuții și am putea decide împreună ce să facem mai departe. Acestea sunt elementele principale uh, în cazul cărora cred că putem găsi soluții. Mai sunt trei sau patru idei ce uh, merită discutate în continuare, care dacă acceptăm propunerea unei directive cadru, Ehm, să vedem dacă putem ajunge la un uh, consens aici. La fel și vis-a-vis -vis de propunerile privind reducerea sărăciei și, uh, prio- uh, și propunerile privind modificarea politicilor și priorităților. În mod special trebuie vorbit despre criteriile care trebuie să fie prezente pe parcursul întregii proceduri. Nu o să uh, răspund acum um, în detaliu fiecarei propuneri, sunt 107 propuneri, ar fi cam dificil să păi, intru în detalii acum, dar există uh, posibilitatea să uh, introducem uh, toate acele amendamente și sugestii care vin în spirit, care sunt în spiritul uh, raportului. Acestea vor fi luate în uh, considerare și e vorba de majoritatea propunerilor amendamentelor ce a fost prez, uh, prezent. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Karim Deli. Mă iertați că nu am reușit să particip la reuniunea noastră de ieri, din cauza că a fost o neînțelegere. În orice caz, vă felicit pentru munca pe care ați făcut-o și aș dori neapărat să insist asupra mai multor lucruri. În primul rând, asta faptului că astăzi uh, munca și veniturile care provin din muncă nu te mai protejează împotriva riscului de sărăcie. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l reamintim. De asemenea, în timpul acestei perioade de criză, factorii de stabilizare automată a sistemului de protecție au jucat un rol important în reducerea riscurilor de sărăcie. Dar există astăzi un număr mare de inegalități foarte pronunțate de la o țară la alta. În acest an de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale în condițiile în care strategia de la Lisabona este un adevărat eșec, pentru că nu, nu am reușit să eradicăm sărăcia, cred că avem o răspundere istorică. Cred că trebuie să ne amintim care sunt aici obiectivele mileniului ale ONU. Știu că, doamnă Figueiredo, că verzi vă țin foarte ocupată și dumneavoastră sunteți ocupată și cu um, compromisul la care trebuie să ajungeți, pentru că s-au depus multe amendamente. În orice caz, există trei axe majore care mi se par hotărătoare pentru aportul noastră pe viitor. E vorba de atenția deosebită acordată tinerilor care sunt principalele victime ale crizei și care de foarte multe ori fac obiectul unor fapte de discriminare în legătură cu accesul la drepturilor sociale. Spre exemplu, în Franța, în țara mea, unde accesul la ceea ce numim un venit de solidaritate activă este foarte redus pentru cei cu mai tineri de 25 de ani. Cu alte cuvinte, ca să ai acces la acest venit de solidaritate activă, trebuie să ai deja 2 ani de chime în câmpul muncii și așa mai departe date. Deci acest lucru uh, se referă la mai puțin de 1% dintre tineri, deci este un lucru de care trebuie să ținem cont. Mai departe, mai multe amendamente acordă o atenție deosebită luptei împotriva, uh, să spunem, celor care nu au un adăpost. Și uh, aici raportul trebuie să atragă atenția statului că trebuie sporit accesul la servicii sociale, la prestații sociale pentru persoanele marginalizate și cele mai fragile mai departe, trebuie să ne asigurăm că fixarea venitului minim ține cont în mod serios de pragul de sărăcie pentru a garanta fiecăruia resurse suficiente pentru a putea ieși din această stare de sărăcie și dumneavoastră ați spus, acest venit minim trebuie să fie un drept, adică trebuie să fie accesibil tuturor, fără niciun fel de discriminare și mă gândesc în mod deosebit la comunitatea romă. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Frédéric Darden. Vă mulțumesc, Frédéric Darden, după care doamna Elisabeth Lin, domnule Darden. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș fi vrut să vă spun numele grupului socialist democrat că ne raliem și noi intereselor exprimate de diferite grupuri în legătură cu acest raport și și acest lucru se realizează în baza amendamentelor care au fost depuse. Foarte multe amendamente interesante, ceea ce sigur că o să-i încurce viața doamnei raportor. În orice caz, foarte multe amendamente interesante care de multe ori se combină și se completează între ele. Uh, și mă gândesc în mod deosebit la amendamentele uh, din partea grupului ecologiștilor și am și auzit câteva reacții în acest sens și din partea grupului socialiștilor și democraților. Firește, n-am de gând să trec sub tăcere aceste amendamente, firește și din partea grupului Stângii Unite și în mod deosebit doamna raportor. Uh, de fapt, chiar vreau să o felicit pentru munca dumneiei, o felicit pentru demersul uh, dumneei și o felicit pentru că încearcă să ajungă la un anumit compromis în legătură cu aceste amendamente. Acest subiect este important în ceea ce privește incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei și acest lucru a fost subliniat în întregul raport și în uh, toate amendamentele. S-a insistat foarte mult asupra luptei împotriva sărăciei. În ceea ce privește uh, Amendamentele, aș dori să fac o mică paranteză, s-ar putea să vi se pară anecdotic. De... Este o chestiune problematică a aspectelor lingvistice în legătură cu respectarea drepturilor, cred că trebuie să avem foarte mare grijă și să avem grijă ca în cadrul compromisului să încercăm să rectificăm anumite elemente care uneori sunt pur și simplu probleme care țin de interpretare. Acestea fiind zise, pe fond, considerăm în cadrul grupului nostru că avem ocazia de a cere comisiei să redacteze o directivă cadru care să prevadă un sistem pentru venitul minim. Firește că nu este același uh, Uh, venit pentru toată lumea. În orice caz, e nevoie de o, un cadru de referință identică și în același timp e nevoie să se asigure o respectare a specificității statelor membre și a reieșit foarte clar că în ceea ce privește statele nordice, spre exemplu, există deja un întreg sistem cu contracte colective pe care nu trebuie să le punem în pericol. De aceea cred ar trebui să avem foarte mare grijă să ținem cont de aceste elemente în formularea acestor lucruri. Dincolo de acest aspect care mi se pare important de a trece și de a cere redactarea unei directive, această directivă privind un venit minim care trebuie să fie generalizat, să fie aplicat în toate statele europene, acesta trebuie să reprezinte unul dintre instrumentele de combatere a sărăciei și în mod deosebit pentru categoriile cele mai vulnerabile, așa cum a spus reprezentanta grupului verzilor, ceva mai devreme și deci e vorba de accesul universal la bunuri, la servicii, la prestații sociale, la un venit suficient. Mi se pare că acesta este un element asupra căreia trebuie să tot revenim și să insistăm în acest raport. Și voi încheia spunând că ne dorim să lucrăm într-un spirit de cooperare cu dumneavoastră, doamnă raportor, pentru a ajunge la niște compromisuri extraordinare. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna Elizabeth Lin. Yes, thank you. Uh, thank you. Uh, da. <clears throat> Mulțumesc, doamna Figueredo, pentru activitatea dumneavoastră. Eu nu depun uh, amendamente, pentru că mie mi-a plăcut uh, raportul dumneavoastră inițial, chiar mai mult decât unele amendamente. Nu că sunt împotriva lor, dar cred că multe se repetă și cred că ar fi mai bun un raport mai clar și mai eh, la obiect. Eu am fost întotdeauna pentru un venit minim garantat în toată Uniunea. Însă știu că unii membri ai grupului meu nu doresc o directivă cadru. Au spus uh, că nu este momentul potrivit pentru acest lucru. Din cauza crizei economice actuale, vedeți ce se întâmplă în Grecia, Portugalia, Irlanda, în multe state membre. Și dacă este sau nu momentul potrivit uh, pentru această directivă, mulți spun că ar fi momentul, spun totuși că spunând că sprijin această idee. poate dumneavoastră veți ține cont de acest lucru uh, în ce privește compromisurile. Privind cele 60% din 60% uh, din uh, venitul mediu, dar la o analiză mai atentă, dacă veniturile tuturor cresc pentru că a stabilit deja care este cel minim și atunci acesta va trebui să crească tot timpul pentru a rămâne la nivelul de 60% din venitul mediu. Și avem această problemă eu aș vrea să, uh, vor, să definim cum se cuvine uh, lin, nivelul de sărăcie. Și cred că mulți ar fi de acord cu acest lucru. Odată ce stabilim indicatorii corecți pentru sărăcie decât această cifră generală de 60% din venitul mediu. Și cred că problematica sărăciei uh, din multe state uh, membre se aseamănă problema celor fără domiciliu, de exemplu. Am încercat să stabilim obiective pentru reducerea fenomenului de uh, persoane fără adăpost. Și unul dintre metode, una dintre metode este de a stabili un venit minim. Dar mulți se vor detașa pe parcurs, uh, cei, oameni care sprijină ideea uh, venitului minim garantat, dar nu, și, uh, nu sunt și pentru o directivă cadru. Știu că în grupul meu cel puțin vor fi probleme de acest fel și nu știu dacă întregul grup va Uh, va putea să sprijine directiva. Poate da, dacă s-ar face o introducere care să vorbească despre venitul minim din statele membre, așa, cam așa cum se face în uh, raportul dumneavoastră. Doamna Costa. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnei Figueiredo, pentru activitatea dumneei foarte susținută și pentru disponibilitatea dumneei de a realiza foarte multe compromisuri care pot reprezenta un text organic și în același timp pot permite o serie de amendamente. Pentru că fiecare dintre noi am încercat să depunem amendamente tocmai în ideea de a face și mai incisivă și mai strategică această măsură. Cred că există vreo două, trei chestiuni pe care trebuie să le subliniem și împreună cu domnul Coferati și cu alți colegi am încercat să aprofundăm uh, acest instrument care prezintă doar o valoare importantă din perspectiva combaterii sărăciei, a solidarității și inedreptății sociale, ci și ca un eveniment anticiclic, să spunem, tocmai într-un moment de criză economică, deoarece acest lucru permite o serie de variante, să spunem, pentru o mai mare autonomie a acestor persoane. Știm foarte bine că de multe ori ceea ce considerăm că este un cost este de fapt o investiție în a reduce gradul de dependență a persoanelor uh, Uh, pentru care, de fapt, există un cost foarte ridicat. Și aș dori să mai adaug că mi se pare important să subliniem și caracterul de instrument elementar, instrument de bază, este un uh, instrument foarte puternic pe care îl transmite un om european de luptă împotriva sărăciei și de un venit minim care trebuie să fie însoțit de măsuri de integrare de altă natură. E vorba de un instrument care, cu siguranță, trebuie să fie oarecum uh, în relație de complementaritate cu alte servicii, alte facilități, așa cum se întâmplă deja în țările europene care sunt mai bine dotate din acest punct de vedere. E nevoie de o combinație de siguranță socială foarte complexă și cred că în ceea ce privește ultima intervenție despre care am auzit, cred că directiva cadru care permite statelor membre și uh, partenerul social să stabilească o serie de aspecte în legătură cu aplicarea acestora în statele membre ar avea o mare semnificație, nu numai simbolic, ci și de prezentare a unor reacții pe marginea unui subiect despre care până în acest moment am spus se referă la combaterea sărăciei, pentru că lupta de combaterea sărăciei a rămas, de fapt, pur și simplu doar pe hârtie, nu doar la nivel european, ci și la nivel ONU și cred că acest instrument, această forță pe care o putem acorda prin directiva cadru, care ține cont, firește, de principiul subsidiarității, are menirea de a prezenta un răspuns mai consistent și și mai mulțumitor și poate uh, ar permite ca multe dintre tinerele generații și persoane care astăzi se simt complet ignorate și de către instituții în sensul unei puternice voințe din partea Europei ar putea să recunoască, să spunem, aceste probleme ale cetățenilor care sunt afirmate explicit în de de Lisabona. Deci eu cred că această muncă foarte valoroasă a doamnei Figueiredo pentru a exploata și valoriza toate aceste amendamente mi-aș dori să surprindă aceste poziții, pentru că am încercat să facem aceste propuneri nu doar uh, noi ca grup politic, ci și în numele altor uh, grupuri politice din comisie. noastră. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, domnul Ludovicson. Eh, Mulțumesc, domnul președinte. De la început, dați-mi voie să spun că sprijin 100% eforturile de reducere a sărăciei în Europa. Europa este foarte variată și uh, s-a vorbit, despre sistemul de negociere colectivă. Unde apar acest tip de acorduri, trebuie să le ținem seama de ele atunci când discutăm salariile sau veniturile minime. Uneori, e greu de distins diferența. Unii vorbesc despre salarii minime, iar alții despre venituri minime. Trebuie să specificăm despre ce este vorba în ambele cazuri. Salariul minim este cel minim în cadrul unui acord de negociere colectivă. Cum spunea Frederic, acest element este important. Nu cred că putem aduce modificări acolo. Nu vrem să riscăm de a pune în pericol acordurile de negociere colectivă. După cum spuneam, situația diferă de la un stat la altul și trebuie să ținem cont de acest lucru. Nu cred că mai sunt alte cereri la cuvânt, deci îi dau cuvântul doamnei do pentru a încheia această etapă de, de analiza raportului noi. Reprezentantul Comisiei n-a apucat să vă întrebe să spuneți două vorbe? Doriți să interveniți? Se pare că nu, deci doamna Figueredo. Ba da, s-a răzgândit. După o îndelungă cugetare, comisia găsește cu care să intervină, vă rog. Mulțumesc. Am doar câteva observații generale. În primul rând, Considerăm că raportul aduce unele impuls, impulsuri importante acestei dezbateri pe care o urmărim de aproape și cred că există unele chestiuni de fond pe care colegii mei le vor discuta cu, le vor prezenta secretariatului în scris. Prin urmare, vom înainta unele uh, observații în scris. Vă mulțumesc! Bine. Donc, Madame Figueredo, vous avez la parole pour conclure. Doamna Figueredo, aveți cuvântul. Comisar, eh, eu chiar Mulțumesc foarte mult. Ca răspuns uh, intervenției comisiei, aș dori să spun că îi propun să se includă o <laughs> ușoară modificare în expunerea de motive, unde se include recomandarea pe care o aveam din 2008, nu țin minte exact cifra, acest element va apărea în uh, raport. Va fi prezentat pe 3 octombrie, um, propunere din octombrie 2008 acest element va apărea uh, în raport, în expunerea de motive. Totuși, eu aș adăuga că, din păcate, această recomandare nu a avut efectul și consecințele pe care le dorea uh, Comisia Europeană. Dacă ar fi fost așa, uh, Um, altfel te acum situația. Trebuie să fim mai fermi, mai ambițioși și de aceea uh, doresc un cadru um, care să su, să ia în considerare gravitatea situației privind sărăcia și excluziunea socială, situația actuală. În ceea ce privește uh, răspunsurile pentru intervențiile colegilor care au intervenit astăzi și care au spus foarte clar că există dificultăți și în Comisia Parlamentară în momentul găsirii unui consens în ceea ce privește o directivă și obiectivele sale. Nu cred. Eu eu, voi, eu nu voi uh, face tot ce îmi stă în putință pentru a uh, clarifica faptul că nu vorbim de un salariu minim. Nu intrăm în problematica uh, convențiilor uh, colective de muncă și a negocierilor colective. Asta ține de reglementările la nivel statal. Filozofia, ideea, documentul meu nu se ating de acest punct. Întotdeauna respectă documentul uh, specific, uh, um, situațiile specifice din fiecare stat membru. Documentul dorește să creeze un mecanism care să uh, facă ca statele membre să garanteze un venit minim o, un venit care să nu se bazează, să nu se bazeze pe contribuțiile făcute de o persoană la bugetul de stat. Uniunea Europeană are aici un rol important, pentru că ne uităm și la bugetul Uniunii Europene. Și pentru cazurile în acelor state care ne cer ajutor, chiar uh, acolo nu putem să ignorăm problemele de sărăcie extremă. Trebuie să găsim o soluție satisfăcătoare. Dar, repet, nu vorbim despre un salariu minim. Nu schimbăm nimic uh, vis-a-vis uh, vis, de procesul de negociere co- colectivă. Vorbesc de uh, un venit minim în afara procesului de negociere Uh, colectivă care ține de legislația fiecărui stat membru, pentru că luăm în considerare situația specifică fiecarei țări. Sigur, vorbim de cifre diferite, 60% uh, din venitul mediu uh, sau alt, altă bază de calcul. Dar ideea este să se garanteze o, uh, un venit minim deasupra pragului de sărăcie. Eu cred că uh, eu mă uit la uh, 60% din uh, venitul mediu în fiecare stat membru. Uh, și nu intrăm absolut deloc în um, chestiuni de salariu minim. Pentru că, în practică, vorbim de venituri minime la nivelul fiecărui stat. Bineînțeles că acest venit minim diferă de la un stat la altul. singur, trebuie să asigurăm accesul de, la serviciile uh, de protecție socială, mm, posibilitatea de a avea o locuință și facilitarea accesului la serviciile publice. În unele state accesul la serviciile publice e gratuit, în altele nu și aceste elemente trebuie luate în considerare. Prin urmare, în ceea ce privește um, avem pe de o parte situația specifică din fiecare stat membru și pe de altă parte putem stabili un cadru comun la nivel european. Și să vedem cum putem insista ca și Comisia în anul uh, ce se întâmplă ca, și Comisia să transmită un semnal. Suntem în anul de luptă împotriva sărăciei și nivelul de sărăcie în, în acest moment este cel mai ridicat. Oamenii aceștia au nevoie de sprijin și uh, avem, sigur, cadrul solidarității europene în cadrul mai larg bugetar uh, și la ședința din data de 16 vom putea vedea care sunt amendamentele și propunerile tuturor. Mulțumesc! Mulțumim, doamne raportor, pentru că s-a referit și la amendamente și la propunerile de compromis. <clears throat> Reamintesc că votul în legătură cu raportul dumneavoastră este prevăzut pe data de 24 iunie și după această reuniune veți avea ocazia să vă întâlniți cu toți colegii pentru a discuta propunerea de compromis și raportul dumneavoastră cu amendamentele de rigoare ale Comisiei va face obiectul votului în plenar în luna octombrie, adică în același timp cu Ziua Internațională de luptă împotriva sărăciei, sesiune în cadrul căreia vom avea și o reuniune solemnă, o sesiune solemnă și vă reamintesc, domnul Paul Boucher, președintele de onoare, a fost invitat uh, să ia cuvântul în plenară. Am încheiat cu lucrarea noastră pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc uh, pentru participarea noastră și pentru reuniunea de dimineață, unde am avut așa o pauză. Reluăm mâine dimineață uh, sub prezidul doamnei Lin, doamna vicepreședinte, care îi mulțumesc. Seară bună!